meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, guten Morgen. Bună ziua, Vă salut cu mare plăcere. Avem foarte multe puncte pe ordinea de zi astăzi. De aceea, vă rog frumos, vă rog să, vă rog să fiți atenți, spune președinte, pentru că avem așa de multe puncte de discutat și nu avem prea mult timp și avem nevoie de niște reguli stricte pentru azi. În primul rând, există obiecții cu privire la ordinea de zi? Nu. Trebuie doar să vă anunț că trebuie să încercăm să uh, aranjăm cumva ordinea de zi ca să reușim să discutăm toate punctele de astăzi, pentru că la 11.30 cel târziu trebuie să fim gata cu discuțiile, deci aproximativ 20-30 de minute pentru fiecare punct, pentru că la 11 și jumătate vine doamna comisar Connie Hedegaard. Așadar, aprobăm acum procesele verbale. Îmi cer scuze, spune președinte, dar nu e greșeala mea că procesele verbale vin întotdeauna atât de târziu. Trebuie să vedem cum am putea să facem să le obținem mai repede. Atunci trecem la punctul 5, dacă sunteți de acord. Și anume, integritatea și transparența pieței energiei. Și Vă rog să, să fim atenți la timp. Domnul Șații Marcachis are cuvântul. Avem aproximativ 30 de minute pentru acest punct. Bun. Reușim să facem, domnule președinte, spune domnul Ceații Marcachis. Mulțumesc, domnule președinte. Discutăm astăzi, încă o dată, despre amendamente, amendamentele respectiv, amendamentele de compromis și pot să vă anunț că după o bună colaborare cu raportorii din umbră, cu domnul Gheorg, domnul Soboda, domnul Șimanski și domnul Turmes, aveam 345 de amendamente inițial și am reușit să reducem totul la 33 de amendamente de compromis și sub 200 de amendamente simple. Și vreau să mulțumesc secretariatului, domnului Luț, pentru colaborarea extrem de bună și pentru pregătirea foarte bună. Și acum pot să vă anunț că am discutat cu comisia, care într-adevăr a avut o poziție foarte pozitivă. Au fost trei director uh, directori generali cu care am discutat, care au reușit totuși să se pună de acord asupra unei linii. Deci am avut o colaborare foarte bună cu comisia și vreau să vă prezint amendamentele de compromis, ca să știți despre ce votăm mâine. În primul rând, vreau să mă refer la sfera de aplicare a acestui uh, acestei propuneri. Acesta se găsește în amendamentele 20 și 22. Aici punem accentul pe piețele gazului și energiei electrice, însă în acest compromis se găsește și o trimitere la uh, certificatele de emisii, la tranzacțiile de pe această piață și de asemenea a derivatelor de uh, cote de emisii, de drepturi de emisie. Trebuie să fie luate și acestea în considerare. Uh, raportarea este reglementată aici, dar nu există alte obligații. Deci e vorba doar de energie electrică și gaz și în ceea ce privește certificatele de emisii nu există alte uh, obligații, ceea ce înseamnă că agenția ACER va fi informată, însă fără să aibă alte competențe. Apoi, ne-am pus de acord asupra definițiilor. Am uh, stabilit mai bine definițiile. Ce este, de fapt, uh, ce înseamnă informații privilegiate? Aici uh, am dat exemple pe care le puteți găsi la amendamentul 12. Ce înseamnă produse angro energetice? Acest lucru se găsesc, aceste lucruri se găsesc în compromisele 2 și 13, așa nume cum trebuie să arate uh, contractele de livrări de astfel de produse energetice. Ce înseamnă produse derivate de gaz și uh, energie electrică, care pot să fie produse și transportate și comercializate. De asemenea, uh, aceste tranzacții bazate pe informații privilegiate se găsesc în articolul 15 și în articolul 16 am reglementat lucrurile mai ales pentru piața gazului. Acum vreau să vă spun ceva despre regula de minimis pe care am uh, menționat-o în amendamentul 14. Această, acest regulament nu trebuie să se aplice operatorilor foarte mici, participanților la piață de mici dimensiuni și volumului de tranzacții sub un anumit prag, pentru ca să nu fie o povară. Și am, uh, ne-am, am făcut un compromis cu Comisia, și anume Comisia, prin acte delegate, va indica exact acest prag, nu putem noi să fixăm acest prag, uh, va, acesta va fi fixat prin uh, actul delegat și, de asemenea, avem acolo XX, adică o, uh, o, cifră deschisă în ceea ce privește uh, cantitatea, deci volumul tranzacționat, gigawatt per oră. Și ideea este, de fapt, ca, că aceste tranzacții de volum mic nu influențează așa de mult piața. Raportarea se găsește la amendamentul 20. Informațiile trebuie să fie puse la dispoziția agenției direct, cu excepția cazului în care există deja structuri de raportare. În acest caz, acestea pot să fie utilizate în anumite state membre, au astfel de structuri. Obligațiile de raportare ale participanților la piață trebuie însă să fie limitate la anumite informații acestea pot fi transmise agenției, dar și altor instituții. Adică, agenția primește direct toate informațiile și dacă în legislația statelor membre există și alte obligații de raportare, atunci cealaltă agenție, de exemplu, um, biroul uh, care reglementează activitatea cartelurilor în Germania, autorități de concurență din state membre sunt informate de, în același timp. De asemenea, ne-am ocupat și de sistemul IT. Găsiți aceste informații în, alineatul, în amendamentul 6. Aici e vorba de protecția datelor uh, sensibile care trebuie să fie raportate. Aici am convenit că trebuie să fie utilizate cele mai bune standarde de siguranță care există în Europa, în colaborare cu ENISA, Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor. Ce se întâmplă mai departe cu actele normative? Actele delegate uh, se găsesc în aliniatul, în uh, amendamentul 15 și condiția este ca Parlamentul și Consiliul să fie implicate în elaborarea actelor delegate. Știți că actele delegate Um, sunt un semn de încredere din partea noastră, dar totuși vrem să fim implicați în elaborarea lor. Comisia, atunci când elaborează acte delegate, va uh, asigura transmiterea tuturor documentelor relevante, atât Parlamentului European cât și Consiliului și Comisia va uh, desfășura de asemenea o consultare transparentă în timp util prin implicarea experților. Cred că uh, aceste dispoziții vor asigura atât implicarea noastră cât și a Consiliului. Un punct dificil, dificil foarte controversat în Consiliu a fost procedura de autorizare sau de acordare de licențe pentru participanții la piață. Există anumite state care au sisteme de autorizare și altele nu. Și ne-am pus de acord în amendamentul 18 ca în fiecare stat să existe un sistem de autorizare sau un registru. Cine nu dorește un sistem uh, de uh, autorizare trebuie să aibă neapărat un registru. Și uh, acest punct va fi reglementat prin acte delegate. Am lăsat acolo uh, spațiul la an, dar uh, totuși timpul ne presează și dorim ca uh, Um, comisia să fixeze un interval de timp printr-un act delegat pentru uh, ca toate statele membre să aibă procesele acestea de autorizare sau înregistrare. Acum, sancțiunile se, sunt reglementate în amendamentul 9. Aici ne-am pus de acord ca statele membre să aibă standarde minime, să fixeze standarde minime privind sancțiunile. Acestea trebuie să fie deasupra profitului real al uh, participațiilor la piață și, de asemenea, să fie mai mari decât uh, dauna pe care o provoacă consumatorilor uh, încălcarea regulamentului. Cred că este un compromis foarte bun. Și ultimul punct, componenta temporală, care este indicat la amendamentele 9 și 18. Ne-am am discutat mai multe date, dar, după cum am spus, Comisia, în, prin acte delegate, va fixa momentul de la care se vor aplica sancțiunile. Găsiți acolo 0201 uh, și un X. Deci X-ul este pentru ultima cifră a anului și uh, sigur că ne dorim ca Comisia să uh, elaboreze și să putem adopta aceste acte delegate cât mai repede. Și, în ultimul rând, birourile de legătură. Aici au fost uh, presiuni foarte mari din partea Sloveniei și anume, dacă vrem sau nu vrem birouri de legătură. Știm că peste tot unde există reprezentanțe ale agențiilor europene, statele membre fac uh, presiuni, statul membru gazdă face presiuni ca să nu existe birouri de legătură. Și aici ne-am uh, pus de acord asupra unei formulări care spune că agenția ACER va avea resursele necesare în Slovenia, uh, resurse financiare și resurse de personal și uh, de asemenea, birourile de legătură vor uh, realiza legăturile cu toate locurile de tranzacționare importante de pe piață. Acestea fiind spuse, vreau să mulțumesc tuturor pentru colaborarea foarte, foarte intensă. Ne-am întâlnit de 3-4 ori și cred că avem un rezultat foarte bun pentru votul nostru de mâine. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Acum, uh, timpul e destul de scurt, deci vă rog ceilalți vorbitori să fiți foarte atenți la timp. Am să pornesc și cronometru, astfel încât fiecare să poată să se uh, cronometreze. Aș zice mai mult sau mai puțin două minute. Acum raportorii din umbră vor avea cuvântul. În primul rând, domnul Gürk. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc și eu raportorului pentru cooperarea foarte bună pe care am avut-o. Cred că și ceilalți raportori din umbră sunt de acord cu mine. Raportorul uh, a fost uh, întotdeauna la dispoziția noastră, am cooperat foarte bine și în felul acesta am putut îmbunătăți propunerea. Rezultatul pe care l-am obținut, pe care l avem acum în față, este unul bun Uh, în ceea ce privește un proiect din partea Comisiei care oricum era destul de bun. Raportorul a prezentat deja elementele cele mai importante ale amendamentelor de compromis și aș vrea să adaug un singur comentariu. Există două tipuri de amendamente de compromis la care am ajuns. În primul rând, am reușit să îmbunătățim textul, să-l facem să fie mai concret, să evităm uh, Uh, textele care se repetau, să întărim acea clauză a confidențialității și am ajuns la un acord în ceea ce privește informațiile privilegiate. Un acord foarte puternic care va face ca acest regulament să fie foarte ușor de utilizat. Există un al doilea tip de amendamente de compromis care se referă la depășirea practică a domeniului și obiectivelor propunerii inițiale venite din partea Comisiei. Mă refer aici la amendamentul de compromis referitor la dioxidul de carbon sau la armonizarea acordurilor, armonizarea sancțiunilor în același timp. Din acest punct de vedere, ar fi foarte bine să rămânem cu picioarele pe pământ așa cum am făcut în ceea ce privește sistemul de registru. Cred că conținutul acestui amendament este unul foarte realist, viabil, deci care poate fi pus în practică încă din prima clipă. Ar fi fost foarte irealist să mergem dincolo de ceea ce se află inclus în acest amendament de compromis am reușit, după cum spuneam, să menținem această abordare realistă. Împreună am ajuns la amendamente de compromis foarte bune și sperăm să ajungem la un acord și cu Consiliu pentru a putea îmbunătăți piața și situația consumatorilor, astfel încât beneficiile să fie pentru ambele părți. Mulțumesc, domnul Riera Madurel, care îl înlocuiește pe domnul Svoboda. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, vreau să-mi cer scuze în numele domnului Svoboda, care nu poate participa astăzi la ședința noastră și care mi-a cerut să vă transmit uh, următoarele comentarii. Și grupul nostru este foarte mulțumit de cooperarea pe care am avut-o cu raportorul, care a dat dovadă de foarte multă bunăvoință și am ajuns la rezultate foarte bune, așa că vrem să salutăm acest lucru. Iar referitor la amendamente, pot să spun că raportorul le-a explicat foarte bine. Grupul nostru a anunțat încă dinainte că va susține aceste amendamente și cred că acordurile la care am ajuns și unanimitatea pe care am avut-o face ca Parlamentul să plece cu o poziție foarte puternică față de Consiliu. Dacă vom continua în acest fel, probabil că în luna iunie, când va începe dialogul tripartit, vom avea rezultate foarte bune. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Cimanski. Mulțumesc, domnule președinte. Colaborarea cu raportorul și cu ceilalți raportori din umbră a fost într-adevăr foarte bună. Și Dovada este faptul că am reușit să ajungem la niște amendamente de compromis de mare calitate pentru acest regulament. E un regulament dificil, foarte important pentru piața energiei. De aceea e foarte bine că am ajuns la un consens larg pe aceste aspecte. Eu nu am mult timp, așadar am să mă refer doar la două puncte care sunt foarte importante pentru drepturile Parlamentului European. În primul rând, datele ar trebui să fie foarte clar ce date trebuie să fie transmise către autoritatea de reglementare, inclusiv standardele tehnice și standardele juridice ar trebui să fie foarte clare, deci cele care se referă la datele care trebuie să fie transmise. Uh, și acestea toate sunt reglementate în compromisuri. În ceea ce privește actele delegate, nu e vorba doar de influența noastră asupra Comisiei Europene, ci ne interesează în primul rând Uh, siguranța juridică pentru toți operatorii de pe piață. Și aceste lucruri trebuie să fie definite foarte clar. E vorba de o cooperare foarte bună între Consiliu, Comisie, Parlament și împreună cu experții. Și uh, formularea compromisului este foarte bună. De aceea, noi vom susține toate aceste compromisuri și poziția Parlamentului european, așa cum a fost descrisă de domnul Ceați Markakis, este susținută și de noi. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, thank you very much. Domnul Termes, mulțumesc foarte mult! Vreau să mulțumesc întâi raportorului domnului Cerții Markakis, care a avut o atitudine inclusivă și n-a vrut să fie supus presiunilor din partea guvernelor naționale, deci să accepte argumente dar de tip național. A refuzat întotdeauna acest lucru și acesta este un exemplu foarte bun al felului în care puteți, putem gândi la nivel european. Ceea ce a spus și domnul Gheorghi, am reușit să evităm acele lacune din această, uh, din această legislație. Și sper ca mâine la votul nostru să fim coerenți până la capăt. Avem trei amendamente din partea PPE-ului, 188, 82 și 66. Și, în special, amendamentul 88 și 66 din partea lui Vidal Coardas și a domnului Royal sunt practic împotriva compromisului la care am ajuns. Sper de aceea ca mâine, la votul final, să nu revenim la acele lacune pe care am încercat să le eliminăm prin negocierea noastră. Aș vrea să mulțumesc de asemenea pentru faptul că emisiile de dioxid de carbon au fost incluse în procesul de monitorizare, pentru că emisiile de dioxid de carbon sunt interdependente cu prețul gazelor și electricității și cred că am făcut un lucru foarte bun. Mâine, verzii vor prezenta un amendament care nu este în compromis și în care se oferă un rol explicit cooperării regionale între autoritățile de reglementare. În felul acesta, piața va fi mai degrabă controlată la nivel regional. De aceea vom avea autoritățile de reglementare la nivel național și după aceea acerul care va controla de deasupra, astfel încât piața să fie mai integrată. De exemplu, uh, dacă avem o piață Germania, Franța și Benelux, avem și un rol specific foarte clar pentru autoritățile de reglementare de acolo. Încă un lucru în legătură cu compromisul. Aceasta Aceasta nu ne va face doar să evităm infracțiunile, ci va spori și transparența și credibilitatea în ceea ce privește fluxurile europene pentru piața gazelor și a electricității. Și în acest sens sper ca ceea ce am făcut noi prin compromisurile noastre să ofere un rol și mai puternic a cerului, astfel încât să poată controla fluxurile comerciale. Sper ca în negocierile noastre cu Consiliul să implementăm acest punct. Mulțumesc. Colegă Ghirec. Szanowni koledzy, według mnie możliwe... Domnul Ghirec, dragi, dragi colegi, eu consider că posibilitățile de a face specule pe piața energiei ar trebui să fie controlate prin timpul pentru transmiterea datelor. Trebuie să fie, acest timp, acest interval trebuie să fie foarte scurt și trebuie să fie fixat. În al doilea rând, institutele de cercetare trebuie să poată avea acces la datele de la Ljubljana, pentru că uh, aceste institute trebuie să facă analize pe baza acestor date. Acest lucru va crește transparența întregului proces. Mulțumesc! Albacitis. Domnul Balcitis. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să uh, mă alătur celor care i-au uh, mulțumit uh, raportorului pentru unul dintre cele mai bune documente care a fost, au fost întocmite în ultimii doi ani, documentul care ne va permite să identificăm posibilitățile de a ne atinge obiectivele. Integrarea pieței comune necesită un sistem comun de monitorizare și de controlare a pieței în europeană. Iar eu consider că pe viitor Uniunea Europeană va trebui să aleagă această opțiune Uh, de a achiziționa uh, gaz în mod uh, centralizat pentru a asigura transparența prețurilor pentru consumator. Competitivitatea economiei noastre va depinde în mare măsură de felul în care vom putea să ne controlăm piața energiei. Abuzurile de piață și activitățile ilicite ar putea să fie soluționate sau abordate dacă avem un sistem comun unificat de sancțiuni și s-a spus că fiecare stat membru va uh, aplica uh, norme minime uh, de sancțiuni. În fața inițială s-ar putea ca această abordare să ni se pară pripită, dar pe termen lung agenția de reglementare ar trebui să aibă un mandat mai mare, mai îndelungat și mai vast pentru a stabili sancțiunile. Așa se întâmplă în prezent cu uh, comisia care stabilește sancțiuni pentru încălcarea uh, legislației. Deci aș dori încă o dată să mulțumesc raportorului pentru cooperare în acest domeniu foarte important. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru colaborarea foarte bună pe marginea acestui regulament. Cred că am ajuns la un uh, compromis care va crește competitivitatea pe piața energiei. Infrastructura europeană de energie și instrumentele de piață care aparțin celui de-al treilea pachet pentru liberalizare sunt uh, uh, inițiate de Comisia Europeană în vederea creșterii transparenței uh, pe piața comercializării energiei și acestea au uh, obiectivul de a duce la, la completarea uh, pieței interne în acest domeniu până în 2014. Ideea înregistrării participanților uh, la piață energiei trebuie să fie susținută. Un astfel de registru nu trebuie să reprezinte o barieră pentru operatorii de pe piață, însă cei aceștia trebuie să fie mai bine controlați, tranzacțiile pe care ei le fac trebuie să fie uh, transparente și atunci când există probleme pe piață, probleme transfrontaliere, de exemplu, atunci, având aceste date, putem să reacționăm uh, prompt termenele de raportare trebuie să fie scurte, iar autoritățile de reglementare trebuie să fie independente și trebuie să existe dispoziții legislative și la nivel statal și la nivel european pentru a garanta această independență. Eu sper că Consiliul European va um, susține Uh, propunerea Parlamentului European și că președinția maghiară va ajunge la un succes în acest dosar. Mulțumesc, președintele. Dacă doriți, din partea comisiei, uh, pot să vă dau cuvântul? Domnul Bernard? Thank you. No, I would also like from our side to... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc raportorului și pentru raportorilor din umbră pentru cooperarea excelentă, pentru toate eforturile depuse Vom uh, analiza în amănunt uh, propunerea de compromis, bineînțeles, dar în, în principiu aș dori să vă informez că nu există din punctul nostru de vedere niciun fel de obstacol pentru a ajunge în iunie la un acord uh, cu privi, în ce privește dialogurile. Da. Äh, da, sună foarte bine, äh, domnul Hachis. Da, Uh, sper și eu să ajungem la un astfel de acord. Există anumite puncte uh, pe care trebuie să le mai negociem uh, și toate grupurile politice cred că sunt de acord. Deci așteptăm cu plăcere negocierile cu Consiliul. Există anumite divergențe, însă în mare mergem în aceeași direcție. Mulțumesc încă o dată Comisiei pentru propunerea foarte bună pe care noi, Parlamentul, ca de obicei, am îmbunătățit-o. Da, ce mai pot să spun? Uh, nu, pot să, nu pot să spun că nu sunt de acord, că atunci aș avea probleme. Dar, sigur, aș putea să spun doar că e, situația e diferită de la caz la caz. Bun, acest caz nu este închis, dar deocamdată închis pentru astăzi. Mâine votăm și vreau să vă mulțumesc pentru că am reușit să, uh, să respectăm și timpul. Trecem așadar la punctul 6, și anume uh, accidente Uh, care implică substanțe periculoase. Uh, domnul Henning este raportor, are cuvântul. Merci, Monsieur le Président. Quelques généralités et puis sur le fond. La direct... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac câteva observații generale, apoi să mă refer la conținut. Directiva SVSO, directiva uh, legată de controlarea accidentelor majore care implică substanțe periculoase, Uh, are ca scop uh, limitarea consecințelor unor astfel de uh, accidente, bineînțeles prin luarea de măsuri adecvate. Sfera de aplicare e foarte importantă, mai ales pentru industria chimică. Industrie, comisia a folosit această ocazie pe care o oferă revizuirea regulamentului cu privire la uh, ambalaje la care directiva face referire, nu o să vă dau numele regulamentului, pentru a revizui structura și prevederile cele mai importante ale directivei care nu au fost uh, modificate de la adoptare. Uh, deci, întrebarea uh, care se pune este simplă. Ar trebui ca Comisia sau Parlamentul să, uh, se, obli- să se ocupe doar de o uh, cosmetizare sau, având în vedere accidentele și catastrofele din 1996 încoace, să vizeze o securitate mai mare pentru mediul înconjurător, pentru oameni și pentru societate în generală. E vorba de uh, substanțele periculoase pentru uh, sănătate. Categoria uh, substanțe substanțe foarte toxice a fost înlocuită cu substanțe uh, toxicitate 1. Au fost uh, introduse de asemenea substanțe prin regulamentul CLP care nu exista înainte și se înlocuiesc uh, astfel uh, categorii mai uh, generale care corespund substanțelor explozive și inflamabile ca și în uh, cazul substanțelor periculoase pentru mediu, uh, Comisia propune o listă simplă. Apoi, mai e vorba de accesul uh, publicului la informații, accesul la justiție și, la și participarea la procesul de luare a deciziilor. Bineînțeles că percepția modificărilor anunțate nu este aceeași pentru toată lumea și, de altfel, audierea Comisiei Envi ne-a arătat acest lucru. În ce privește Comisia, se consideră că numărul de substanțe de uh, întreprinderi întreprinderi vizate ar trebui să rămână același. În uh, industria chimică se spune că numărul entităților ar trebui să crească cu 10%. ONG-urile consideră însă că dacă textul merge în direcția cea bună, uh, e foarte nesatisfăcător pe anumite aspecte. Uh, chestiunea de fond care este importantă pentru noi e dacă ar trebui să ne uităm cum trece trenul sau dacă ar trebui uh, să uh, solicităm progrese în domeniul securității, care, bineînțeles, nu reprezintă măsuri tabu pentru industria chimică. Acum aș dori, în calitate de raportor, să fac câteva observații. Observații generale, în primul rând. Textul propus uh, Uh, conține posibilități de derogare care sunt tot atâtea posibilități de a evita principiul de prevenție uh, declarat, ceea ce ne pune probleme. Apoi, prerogativele acordate salariaților, instanțelor de uh, reprezentare, organiza, uh, de organizare, uh, trebuie să fie proporționale. Deci, se lasă un loc foarte important consultărilor cu publicul prin două articole, însă nu se face decât o referire trecătoare la personal și a aceasta cu ocazia unui singur articol. Nu se precizează nimic în ce privește instanțele paritare de securitate care există și nici despre organizațiile sindicale. Articolul 22, care este dedicat accesului în justiție, insistă asupra uh, accesului public la uh, justiție și în ce privește ONG-urile, se consideră că ONG-ul trebuie să aibă un interes suficient pentru a acționa, însă dacă ne bazăm pe organizațiile sindicale uh, reprezentative și pe reputația lor, uh, nu se pune accentul pe interesul, uh, deci această, această scăpare ar trebui să fie corectată. Directiva și anexele acum. Nu se face niciun fel de referire la pierderea activităților industriale legate de folosirea subcontractării. Ori, în anumite dosare, sub subcontractarea a pus probleme. Aș putea să vă dau uh, un exemplu, cazul AZD de la Toulouse. Justiția a arătat că tocmai optarea pentru subcontractare și faptul că tehnicitatea uh, dosarului nu a putut fi transferată a dus la aceste despăgubiri, morțile respective uh, și așa mai departe. Uh, directiva nu își uh, pune deloc întrebarea eficienței acestei relații comerciale în ce privește prevenirea riscurilor. Directiva doar la articolul 11.4 prevede consultarea uh, subcontractanților, consultarea nefiind suficientă pentru a soluționa aceste probleme. De asemenea, se mai pun și alte probleme. În proiectul de text se vorbește despre coordonarea activităților competente, dar mă întreb ce se întâmplă cu procesele verbale întocmite de autoritățile de control în ce privește legislația muncii. De asemenea, se vorbește și despre uh, mijloacele materiale și uh, financiare care nu sunt activate în caz de accident. Și apoi, încă o întrebare foarte importantă a fost pusă și a, a făcut uh, obiectul unei uh, părți a dezbaterii cu ocazia audierii de la Comisia uh, de Mediu. E vorba de observațiile legate de riscurile naturale și de transportul de substanțe periculoase. În contextul riscurilor naturale, accidentul de la Fukushima ne-a arătat că dacă se ține cont doar de riscul tehnologic, nu se Uh, nu avem o politică suficientă pentru a garanta securitatea instalațiilor, a salariaților și a uh, persoanelor uh, și nu se ține cont de toate riscurile naturale posibile. Apoi, în ce privește transportul de substanțe periculoase două motive pentru ca să se, în text el să fie introdus în directiva viitoare. În primul rând, e vorba de uh, un secret pe care îl știe toată lumea. Transportul de pe substanțe periculoase este folosit de uh, mulți actori industriali, agenți industriali, care doresc uh, să uh, își uh, scadă costurile uh, și astfel nu respectă reglementările de securitate legate de uh, stocare. Deci ar fi normal ca fluxul de transporturi de substanțe periculoase legat de această externalizare să uh, fie luat în calcul în stocurile fixe ale întreprinderilor și să se țină cont și în aplicarea reglementării corespunzătoare. Astfel, uh, securitatea Uh, în ce privește transportul substanțelor periculoase ar putea fi crescută. E vorba mai ales de transportul rutier, acesta uh, în perspectiva dezvoltării transportului multimodal. Iată ce doream să vă spun. Aș putea să vă dau foarte multe exemple care să ilustreze principiile pe care le-am trecut în revistă. Vă reamintesc că participarea tuturor este foarte importantă. Așteptăm toate observațiile dumneavoastră și vom ține cont de ele dacă vor uh, avea ca menire creșterea securității pentru cetățeni, pentru securitate și pentru uh, mediul înconjurător. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Îi dau cuvântul întâi domnului Mesaroș. Domnul Mezaros. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék hozzászólni. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă refer la această propunere în calitate de raportor activ din partea PPE-ului. Acest accident ar putea avea consecințe foarte grave și chiar și pierderi de vieți omenești. Am avut, da, am avut deja exemple de acest fel în Ungaria, uh, și alte exemple și știm că aceasta poate afecta foarte mult și mediul înconjurător. Iată de ce este foarte important ca directiva SEVESO să fie actualizată și să se poată interpreta din nou. Este vorba de o directivă care afectează în jur de 10.000 de companii în Europa și care ar putea duce la o reducere semnificativă a accidentelor. De la adoptarea acestei directive, sistemul a fost modificat de mai multe ori în acest domeniu. Noi dorim să avem o protecție la nivelul cel mai înalt și aceasta face să fie necesară actualizarea directivei. Deși uh, directiva SEVESO funcționează bine la ora actuală, există o serie de structuri și de norme care nu vor fi modificate, însă există un motiv important de modificare și anume că trebuie să se facă o concordanță între anexa 1 și uh, sistemul de clasificare actual, pentru că în această anexă se stabilește domeniul de aplicare a directivei și acesta este definit uh, prin uh, intermediul industriilor care utilizează substanțe toxice. Aceasta, spre deosebire de ceea ce spune Comisia, va însemna o creștere de 3 până la 5% a numărului instalațiilor care sunt acoperite în, uh, de această directivă. Însă aceasta nu înseamnă că avem materiale sau substanțe care vor fi excluse din domeniul de aplicare, ci doar că în anumite cazuri concrete substanța respectivă poate fi considerată ca nefiind toxică în funcție de gradul de concentrație și așa mai departe. Aceste anexe sunt elemente esențiale ale directivei, așa că trebuie să adăugăm elemente în aceste anexe printr-o procedură legislativă ordinară. Sistemele de excepție sau de derogare armonizată trebuie să apară și ele în textul final adoptat. Aș vrea să vorbesc aici și despre chestiunea publicității, pentru că ar trebui să facă publicitate doar în legătură cu elementele fundamentale și în mod simplificat. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a hotărâ care sunt elementele care să fie cunoscute de opinia publică. Ar fi important, de asemenea, ca în cadrul statelor membre să se uh, facă o mai mare coordonare a controalelor, a inspecțiilor și să se reducă povara administrativă când este nevoie. If you want, you can speak. Dacă doriți, puteți să luați cuvântul. Doamna Uscoc. Nu? Oh, ce scuze, spune președintele, a fost o greșeală. Doamna Ridasi. Rivasi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să-l felicit pe raportor, pe domnul Enin, care a elaborat o serie de elemente importante care ar trebui adăugate la această directivă. Aș vrea să mă refer întâi la procesul de prevenire, pentru că ar trebui să evităm cât mai mult cu putință riscurile care au legătură cu explozia substanțelor periculoase. Pentru aceasta avem nevoie de o informare a salariaților care lucrează într-un anumit loc. Și eu am participat, de exemplu, la comisia de anchetă în legătură cu AZDF-ul, cazul AZDF din Franța și acolo exista o serie de recomandări care cred că ar putea aduce elemente suplimentare pentru elaborarea acestei directive. În primul rând, este foarte important să informăm și să îi formăm pe salariați, pe angajați. Cu cât vom face mai mult acest lucru, cu atât putem preveni accidentele. În al doilea rând, s-a interzis subcontractarea subcontractaților. Așa cum s-a spus deja aici, majoritatea accidentelor în astfel de instalații se datorează utilizării de subcontracte. Și dacă până la urmă se utilizează un lanț triplu al acestei subcontractări, atunci pericolul este cu atât mai mare. Iată de ce noi cerusem interzicerea acestui, acestei proceduri. Un alt element, informarea. Aș vrea să revin aici asupra modalităților utilizate a anchetei publice. Ancheta publică ar trebui să facă o bună evaluare a riscurilor și o definiție clară a perimetrului de securitate pentru că deseori ceea ce numim termenul sursă, în caz de explozie sau de incendiu, există un perimediu de securitate în care pot apărea morți și acest perimetru de securitate trebuie să fie definit în interiorul instalației. Dar în cadrul anchetei ne-am dat seama că acest perimetru exista, se uh, extindea deseori în afara instalațiilor. De aceea el ar trebui să definit în interiorul instalațiilor și perimetrul riveran de jur împrejur trebuie să implice o bună informare a celor care locuiesc acolo. Deci, uh, instalația trebuie să uh, facă plăcuțe de informare și să facă simulări de accidente pentru a vedea cât timp, de cât timp e nevoie pentru a părăsi zona și așa mai departe, să se elaboreze zone de refugiu, zone de evacuare în caz de incendiu sau explozii. Toate aceste lucruri trebuie prevăzute dinainte. În ceea ce privește transportul. S-a spus aici, există transporturi interne care sunt uh, adăugate în plus față de elementul termenul sursă. Și se vorbește și despre stocarea intermediară care poate fi făcută în interiorul acestei surse sau în afara acesteia. De exemplu, în gări, avem trenuri care transportă material explozibil și aceste elemente trebuie să fie introduse și ele, ele în, în directivă. Un alt element important, inspecțiile. Se spune, de exemplu, că o instalație cu un anumit grad de pericol trebuie să fie vizitată cel puțin de câteva ori pe an și să existe din când în când și o vizită neașteptată, inopinată. Iar numărul de inspectori trebuie să depindă de numărul de instalații Sevezo 3 din țara respectivă. Pentru că deseori există foarte puțini inspectori disponibili, există foarte multe instalații și puțini inspectori. Deci directiva ar trebui să oblige într-un fel statele membre, aceasta este o recomandare pe care vreau să o fac, să aibă numărul necesar de inspectori în funcție de numărul de instalații SEVESO pe care le au pe teritoriul lor și trebuie să fie garantate cel puțin două controle pe an cu cel puțin o vizită inopinată între acestea două. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau, cuvântul acum domnului Panayotov. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc raportorului pentru munca sa dificilă și pentru succesele obținute. Sunt raportor din umbră și pentru Comisia a, pentru Industrie. La revizuirea directivei SVSO există două puncte importante care au suscitat dezbateri. Am discutat deja cu raportorul domnul Alder despre aceste chestiuni. Și eu consider că la această directivă ar trebui să ajungem la un compromis pentru a asigura siguranța mediului și a cetățenilor, fără a împiedica industria chimică uh, să fie în continuare competitivă. În al doilea rând, anexa referitoare la substanțele periculoase. Eu cred că Comisia Europeană și expertiza ei trebuie să contribuie la această anexă expertiză în ceea ce privește accidentele care au avut deja loc. Al doilea punct, luarea deciziilor. Sunt de acord cu propunerile raportorului de a, a de, de a extinde procesul de decizie de la 1 la 7, care să fie făcut prin acte delegate. Informarea pentru public, al treilea punct. Există o controversă aici pentru că se spune că o informație prea mare pe internet ar putea crește riscul atacurilor teroriste. Eu cred însă că ar trebui să ne centrăm pe adevăratele pericole. Iar până acum experiența ne-a arătat că accidentele de tip chimic sunt uh, mai numeroase decât atacurile teroriste. De aceea cetățenii ar trebui să fie informați. Al patrulea punct, inspecțiile. Propunerea este aceea de a avea un număr minim de inspecții la fiecare trei ani și un număr maxim de inspecții în fiecare an. Sunt de acord cu această propunere pentru că consider că este absolut logic ca orașele care sunt clasificate ca fiind periculoase să fie supuse unui control mai susținut. Mulțumesc! Äh, mulțumim! Și vreau să întreb dacă cineva din partea comisiei dorește să intervină. Domnul Chris Allen, vă rog. mulumesc Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumim că dai ocazia comisiei să spună câteva cuvinte în ceea ce privește această propunere pe care comisia a adoptat-o. Am dori să spunem și câteva cuvinte în legătură cu Uh, comentariile și observațiile care au fost făcute de către uh, deputați cu ocazia acestei ședințe și de către raportori. În primul rând, e într-adevăr adevărat că această revizuire a directivei e declanșată de schimbări în clasificarea substanțelor chimice. Această directivă face trimitere la substanțe care sunt, uh, fac parte din legislația Uh, privind substanțele chimice și cum această legislație s-a schimbat, uh, așa cum spune și uh, directiva, trebuie să ne schimbăm la, să ne adaptăm și noi la aceste schimbări. Comisia profită de ocazie pentru a revizui total directiva. Prima concluzie la care am ajuns e că această directivă a funcționat bine a fost foarte importantă în reducerea numărului de accidente și dacă ne uităm la raportul de implementare publicat recent, ne dăm seama că, în ciuda uh, creșterii numărului de entități uh, înregistrate în Europeană, numărul de accidente scade, ceea ce, bineînțeles, e un, semn, un semnal încurajator. Însă trebuie să recunoaștem că însă încă au loc uh, accidente destul de numeroase și am dori să încurajăm punerea în aplicare a acestui instrument tocmai pentru a evita aceste accidente cât mai mult și pentru a limita consecințele lor. Aș dori acum să mă refer la felul în care directiva uh, abordează clasificarea substanțelor chimice și de ce am propus acest set de instrumente pentru a avea anumită flexibilitate. Uh, noile reguli pentru substanțele chimice vor avea ca uh, repercusiune faptul că numărul de substanțe chimice se va uh, se, va, se vor, uh, vor fi clasificate pe baza proprietăților intrinseche și deci vor fi acoperite de directiva Seveso. Experiența ne-a dovedit că există câteva situații în care proprietățile intrinsece ale unei substanțe nu reflectă uh, accidentele Uh, potențiale legate de folosirea acestei substanțe de către industrie. Și deci, în aceste cazuri, Comisia a propus uh, adoptarea actelor delegate care să definească condițiile în conformitate cu care aceste substanțe ar fi acoperite de directive, în, astfel încât să uh, ne uh, bazăm pe situațiile în care accidentele potențiale pot fi înlăturate. Și credem că, într-adevăr, condițiile cele mai bune uh, sunt oferite de actele delegate. Aș dori să mă refer la clasificarea făcută de legislația chimică care se face uh, în procedura de comitologie prin cadrul procedurii de reglementare uh, cu control, în conformitate cu uh, normele stipulate de către tratat. Deci considerăm că legislația secundară uh, reprezintă modul cel mai bun pentru a defini regulile uh, pentru care aceste uh, substanțe intră în sfera de aplicare a directivei SEVESO. Aș dori să vă spun că e vorba de o excepție uh, care va fi clarificată de anexa 7 de la directivă. Considerăm că e o trăsătură foarte importantă a uh, propunerii care asigură proporționalitatea intervenției activi, uh, autorității de reglementare. Scopul nostru e ca industria să beneficieze de un uh, nivel cât mai ridicat de securitate, la fel ca și uh, cetățeanul. În ce privește accidentele naturale, o chestiune la care s-a referit raportorul, la anexa 2 din directivă se definesc uh, instrumentele principale pe care ar trebui să le conțină directiva. E vorba de instrumentul, uh, de, raportul de securitate, e o măsură nouă introdusă în directivă. Uh, Uh, deci, uh, acest raport ar trebui să includă și o referire la accidentele naturale precum inundații sau uh, cutremure. Am inclus acest element care considerăm și noi că e foarte important. De asemenea, am mai introdus și un element specific în ce privește accidentele trecute și învățămintele trase de pe urma acestor accidente. Acest accent pe învățămintele trase au uh, fost puse, uh, pus în, în evidență nu numai prin această directivă, ci și prin faptul că statele membre sunt obligate să raporteze în legătură cu uh, accidentele majore tocmai pentru a disemina uh, aceste bune practici. Domnule președinte, văd că vă uitați la ceas. Puteți să mai îmi permite să vorbesc două minute pe marginea elementelor evidențiate de raportor, foarte pe scurt și foarte repede atunci. Uh, în ce privește implicarea lucrătorilor. A fost un amendament în urma accidentului de la Toulouse care a introdus implicarea lucrătorilor în uh, uh, sistemul de management de securitate, iar consultarea și implicarea lucrătorilor e prevăzută și în planul intern de urgență. În ceea ce privește transportul, transportul e reglementat de texte legislative specifice care au fost consolidate în 2008. E vorba de transportul uh, feroviar, uh, fluvial și uh, rutier. Credem că e vorba de un set de reguli care ar trebui să fie modificat pentru transport, pentru că regulile SEVESO vizează doar instalațiile fixe ori uh, pericolele cu care sunt, ne, ne confruntăm sunt uh, diferite și s-ar putea să fie nevoie de un text uh, legislativ mai specific. Domnule președinte, sper că am răspuns la toate întrebările importante care au fost adresate, dar suntem dispuși să dăm și alte detalii în continuare. Vă mulțumesc. Îmi dau încă o dată cuvântul raportorului, domnul Hena, dacă doriți pentru câteva rămace scurte. Foarte repede, domnule președinte. Într-adevăr, uh, mi-a plăcut reacția colegilor. Unii dintre ei au făcut uh, sugestii. Nu sunt în, întru totul de acord cu ce spune uh, Comisia, dar rolul nostru este să facem ca lucrurile să avanseze. Nu dorim să fim perfecționiști, noi nu am dorit să împiedicăm industria să, să producă bunuri de care societatea are nevoie, dar dorim să ne asigurăm că mediul, cetățeanul și societatea sunt în siguranță. Mulțumesc, scurt și concis. Mulțumesc. Ehm, calendarul îl aveți. Nu mai am nimic de spus și pot să trec direct la punctul următor, punctul 7. Este vorba de o abordare europeană coerent coerentă uh, privind acțiunile colective. Este un subiect uh, complex de alt tip. Doamna Kalorska-Bobinska este raportoare și primește cuvântul. Uh, thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, dragi colegi, dezbaterea în legătură cu acțiunile colective la nivel european nu este o dezbatere nouă. Încă din 2008 am primit prima carte albă a Comisiei referitoare la acțiunile colective. Și aceasta era în domeniul acțiunilor împotriva trusturilor. Și de asemenea, Cartea Verde în legătură cu acțiunile colective ale consumatorilor. În martie 2009, Parlamentul a adoptat o rezoluție pe această temă. Și iată că abia acum, în conformitate cu tratatul de la Lisabona, ne putem reîntoarce la această dezbatere. Comisia dorește să facă o activitate legislativă și a lansat deja procesul de consultare. Iar avizul ITRE va fi o parte a răspunsului din partea Parlamentului în cadrul acestei consultări. De ce consider eu că acest raport va confirma, practic, avizele anterioare ale Parlamentului în acest domeniu? Aș vrea să fie foarte clar încă de la început care este punctul de plecare pentru mine, pentru că vom reveni la aceste puncte și cred că vom avea și diviziuni. Ar trebui să ne punem două întrebări. În primul rând, dacă dorim un sistem european al acțiunilor colective, Știm că există unul care funcționează în Statele Unite și atunci întrebarea este dacă doreștem, uh, dorim unul asemănător în Europa. În al doilea rând, dacă dorim acest lucru, care ar trebui să fie limitele lui și ce ar trebui să includă? Cred că, într-adevăr, avem nevoie de un sistem european și de aceea salut munca Comisiei pentru a asigura acțiuni colective pentru toți cei cărora, cei cărora drepturile le sunt încălcate. Însă cred că ar trebui ca limitele acestui dosar să țină cont de consumator și de IMM-uri și protecția lor. Sistemul european ar trebui să fie un ajutor pentru consumatori în general și nu să ofere doar marilor corporații încă o posibilitate de a se dea în judecată unii pe alții, care ar putea deveni o adevărată problemă. În același timp, avem nevoie de un sistem de garanții foarte clare care să protejeze am, companiile în, de diverse litigii care pot apărea. Iată deci, avem nevoie de limite pentru a vedea ce fel de companii pot participa la astfel de acțiuni colective. Pentru că nu dorim să apară organizații profesioniste în acest domeniu. Nu dorim un sistem care să ducă la apariția de beneficii doar prin prezentarea de noi cauze. În al doilea rând, ar trebui să existe garanții ca aceste acțiuni să acopere responsabilitățile costurilor juridice. În al treilea rând, orice acțiune trebuie să depindă de o decizie de admisibilitate înainte de a ajunge în fața instanței pentru audiere. În al treilea rând, avem nevoie de reguli foarte clare asupra jurisdicției. Trebuie să prevenim uh, deplasarea către statele care au legislația cea mai profitabilă și ar trebui să evităm, deci, ca cei care prezintă o plângere să se deplaseze într-o altă țară unde cred că cazul, uh, cauza respectivă le-ar putea aduce beneficii, deși țara nu are nicio legătură cu cazul lor. Avem nevoie, deci, de o definiție foarte clară pentru a ști în ce instanțe poate fi prezentată acțiunea. Eu susțin avizul anterior al Parlamentului că orice fel de participare într-o astfel de acțiune colectivă trebuie să fie supusă principiului de opt-in din partea părților afectate. Sistemul ar trebui să fie și proporțional și să permită statelor membre o anumită flexibilitate pentru a adapta regulamentele existente. Legislația europeană trebuie să stabilească doar niște standarde minime și să ofere recomandări voluntare pentru statele membre. Acestea și sistemul lor juridic este cel care trebuie să le implementeze. Aceasta include și deciziile referitoare la compensații, care sunt foarte delicate pentru că e vorba de decizii financiare. Deciziile referitoare la compensații ar trebui să țină cont de legislația națională a statelor membre. Tratatele nu ne oferă un temei juridic destul de clar pentru a avea un sistem european de compensații și pentru a ne da avizul în legătură cu acestea. În încheiere, domnule președinte, principalul obiectiv al acestor acțiuni colective ar fi acela de a facilita accesul la procedurile în instanțe pentru consumatori și IMM-uri. Însă, un lucru e clar, din experiența țărilor unde există deja astfel de acțiuni colective, că mecanismul de rezoluție a litigiilor alternativ este mai rapid și deseori mai ieftin decât o astfel de acțiune colectivă. Deci trebuie să hotărâm pe care drum vom merge. Trebuie să ținem cont de acest element, însă aș vrea să spun încă de la început că acest mecanism alternativ de rezolvare a litigiilor n-ar trebui să fie obligatoriu și orice declarație în acest sens ar trebui să fie considerată ca o încălcare a legislației europene. Consumatorii ar trebui să aibă posibilitatea să aleagă. Noi suntem acum la începutul dezbaterii, există într-adevăr multe puncte controversate și dificile și sper să avem o adevărată dezbatere în cadrul comisiei noastre. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Micheles. de Angelis. Domnul de Angelis, spune președintele, se scuză. Da, da, da. Am, era ceva sfânt în orice caz, în ambele nume. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, formele actuale de uh, acțiuni colective în Europa sunt diverse uh, și multe sunt contradictorii. După cum am auzit, nu există uh, sisteme naționale uh, identice în acest domeniu, ceea ce uh, reprezintă o dificultate pentru cetățenii europeni, pentru că nu există un sistem coerent uh, prin care să își exercite drepturile. Sigur că acest lucru este o problemă și pentru companii, pentru că nu uh, se bucură de certitudine juridică și sunt expuse abuzurilor. Dată fiind această situație, cred că trebuie să încercăm să creăm un sistem european. Nu e prima dată când Comisia abordează acest subiect în 2000. 2005 uh, și în 2008, acțiunile colective au făcut obiectul întâi a unei cărți albe și apoi a unei cărți verzi. Pozițiile care au reieșit atunci sunt foarte clar, clare. Pe de o parte, consumatorii sunt în favoarea acestui sistem și companiile sunt uh, împotrivă, iar în mijloc se află Uniunea Europeană care încearcă să rezolve această uh, situație delicată ceea ce se poate face numai prin tradiția juridică a Uniunii Europene. Putem să utilizăm doar procedurile pe care le avem la dispoziție. Deci există discrepanțe între legislațiile naționale, anumite proceduri se aplică doar în anumite sectoare specifice, altele dau autorităților publice dreptul de a iniția uh, acțiuni în justiție, altele se aplică doar uh, asociațiilor de consumatori. Uh, diferențele, de asemenea, se referă și la categoriile de uh, victime care pot să ceară despăgubiri sau să intenteze acțiuni colective. Așadar, această situație limitează beneficiile pieței interne. Cred că, de fapt, acesta este lucrul cel mai important. Trebuie să găsim o soluție care să asigure funcționarea eficace a acțiunilor uh, colective, a măsurilor de acțiuni colective și să garanteze drepturile înscrise în Carta a Drepturilor Fundamentale. Nu sunt sigur dacă uh, nu ar trebui să analizăm și alte instrumente juridice pe lângă acțiunile colective, care ar putea, de fapt, să uh, fie mai eficace pentru că ar fi mai puțin costisitoare și mai puțin îndelungate, deci mai eficace pentru consumatori și pentru întreprinderi. Um, acțiunile colective sunt uh, un subiect uh, pe care grupurile de consumatori, asociațiile de consumatori um, au uh, dorit să îl abordăm de foarte mult timp și cred că este corect să creăm un cadru juridic astfel încât drepturile tuturor să fie respectate. Deci trebuie să găsim măsuri care să ne uh, permită să ieșim din uh, această opoziție simplistă între poziția consumatorilor, fie că e vorba de indivizi sau asociații de consumatori, și întreprinderi. De cealaltă parte. împreună cu alți colegi din partea grupului socialiștilor și democraților din uh, această comisie, aș dori să trimit raportarei propunerile noastre referitoare la tipurile de proceduri care ar fi cele mai uh, potrivite pentru ca acest aviz să aibă o uh, formă cât mai bună. Mulțumesc! Doamna Hall, da, cred că trebuie să facem uh, progres în abordarea europeană a acțiunilor colective și salut uh, uh, comentariile raportoarei, mai ales în ceea ce privește beneficiile, în primul rând, pentru IMM-uri. Cred că IMM-urile din uh, statele membre sunt într-o situație dificilă dacă trebuie să lanseze în mod individual uh, procese uh, și sigur că atunci când uh, acționează împotriva unor multinaționale de mari dimensiuni, au o poziție uh, destul de slabă și cred că trebuie să susținem IMM-urile. De aceea salut uh, oportunitățile uh, pe care acest uh, uh cadru le-ar da uh, IMM-urilor pentru a uh, se uni și pentru a intenta acțiuni colective. Și de asemenea pentru consumatori, cred că șansele sunt foarte bune, mai ales în uh, domeniul uh, a comerțului digital, a acțiunilor, a activităților digitale. În momentul de față e foarte greu pentru consumatorii din diverse țări să se unească și să simt neajutorați atunci când li se încalcă drepturile. Atunci când fac cumpărături online sau se abonează la un serviciu online și cred că posibilitatea dată consumatorilor de a se uni și de a uh, înainta o acțiune colectivă ar duce și la creșterea încrederii acestora în piața unică digitală, um, de care au foarte mare nevoie companiile noastre pentru a-și extinde activitatea. Dar mai mult decât atât, aș vrea să adaug la ceea ce a spus raportoarea următoarele lucruri. Uh, posibilitățile privind acțiunile legate de mediu sunt foarte importante, pentru că au fost mai multe incidente în Europa în care au avut loc accidente, s-a poluat și n-a fost afectat doar un stat membru. Foarte adesea e vorba de accidente care afectează mai multe regiuni din mai multe state membre. Am avut exemplul recent al uh, acestei scurge de nămol roșu din Ungaria, care a afectat Dunărea și toate țările în aval. Și Uh, e foarte greu să iei măsuri în momentul de față în astfel de situații pentru că nu avem o piață unică operațională. Pentru că un lucru important în uh, legislația de mediu, în afară de protejarea mediului, este faptul că se creează un teren echitabil astfel încât toate întreprinderile din Europa să poarte aceeași povară uh, de protecția mediului. Și dacă se întâmplă ceva, e foarte greu să Um, e foarte, dacă, e, dacă e foarte greu să intenteze o acțiune colectivă, atunci nu ajutăm funcționarea pieței interne, ci din potrivă punem bariere. Nu e vorba doar de despăgubire aici, e vorba și de acțiuni uh, penale, e vorba de uh, acțiuni de a interzice uh, anumite activități unei anumite întreprinderi, dacă e cazul. Deci din aceste motive, pentru IMM-uri, pentru consumatori și pentru protecția mediului și pentru o piață unică funcțională, cred că trebuie să susținem acest uh, demers și trebuie să colaborăm, să soluționăm mai ales chestiunile dificile și uh, mă bucur să colaborez cu raportarea. Mulțumesc, domnul Turmes. Mulțumesc. Cred că este un raport foarte important, pentru că este un subiect uh, politic uh, puternic dezbătut și pentru cei care sunt în Parlament de ceva vreme, vă aduceți aminte că a existat o propunere inițială a Comisiei în 2005 care dorea să ofere posibilități de acțiune colective, mai ales în cazuri uh, în care erau implicate mari multinaționale la momentul respectiv sub conducerea domnului Lene, care din nou este raportorul în Comisia de Resort, în Comisia Jurii, uh, acea propunere nu a fost adoptată atunci. E clar că trebuie să găsim un compromis. Pe de o parte, nu dorim abuzuri, abuzuri care se întâmplă astăzi în uh, Statele Unite, de exemplu. Din câte înțelegem, în Statele Unite, uh, avocații care intentează acțiuni colective pot să câștige foarte mulți bani. Și Uh, foarte adesea uh, ei câștigă mai mulți bani decât, uh, uh, decât consumatorii, adică consumatorii nu uh, primesc despăgubiri atât de mari ca și sumele pe care le câștigă avocații, avocații ceea ce nu e uh, corect. În al doilea rând, și noi uh, suntem de acord cu liberalii și cu doamna Hall uh, când spune că trebuie să facilităm uh, uh, accesul la acțiunile colective pentru IMM-uri, trebuie să, să facem progrese aici și sigur și pentru consumatorii din, uh, din Europa, uh, din, de pe piețele care sunt tot mai integrate, piața produselor electronice, de exemplu. Uh, cred că avem nevoie de mai multă Europa în acest domeniu. Asta am vrut să spun eu astăzi și Aștept și eu cu plăcere colaborarea cu doamna Colasca Bobinska. Mulțumesc! Angelica Nipler. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc raportoarei noastre pentru această introducere excelentă. Eu uh, m-am ocupat de acest subiect deja de mulți ani la nivel european și vreau să vă spun care este poziția mea. Da, și pot să fac legătura cu ceea ce a spus uh, colegul nostru, domnul Plumes, Turmes. Acțiunile colective, într-adevăr, sunt uh, foarte cunoscute uh, în Statele Unite uh, și uh, ca și uh, avocat mi se pare absolut îngrozitor ce se întâmplă în Statele Unite, pentru că, într-adevăr, sistemul acțiunilor colective în Uniunea Europeană e o mare mașinărie de făcut bani pentru avocați, însă, de fapt, scopul nu este acela pe care ni-l dorim noi și anume să protejăm consumatorii în Uniunea Europeană pe piața internă. Deci aici trebuie într-adevăr să analizăm cu atenție situația și să ne gândim uh, să găsim soluții inteligente, să vedem ce restricții vrem să introducem pentru a reduce posibilitățile de abuz. Cunoașteți uh, faptul că uh, prin foarte multe acțiuni colective, până la urmă, se ajunge la plăți de miliarde care uh, trebuie să fie uh, rambursate uh, reclamanților și avocaților uh, lor și uh, până la urmă e foarte greu de făcut aceste plăți și până la urmă uh, uh consumatorii nu, uh, nu au uh, un adevărat beneficiu de pe urma întregului uh, proces, de pe urma acțiunii colective. Uh, și există în urma acțiunilor colective um, tot felul de noi uh, informații care sunt trecute, de exemplu, în uh, uh, manualele de utilizare pentru a, acestea ajung foarte, foarte stufoase pentru a preveni orice fel de acțiuni în justiție, ceea ce nu cred că ne dorim. Deci, Uh, putem să ne uităm la sistemul din Statele Unite, care este deja uh, bine încetățenit, dar uh, într-un mod foarte inteligent și să vedem exact ce este util pentru noi. Deci au, au posibilitățile de abuz absolut îngrozitoare, care nu sunt doar teoretice. Trebuie să ne uităm doar la jurisprudența din Statele Unite pentru a vedea ce se întâmplă. Deci noi nu vrem să ajungem la, un, la adaptarea sau adoptarea sistemului din Statele Unite. Noi trebuie să vedem ce este uh, bine pentru noi și să vedem care sunt scopurile noastre. Domnul Goebbels. Merci, président. Euh, je dois vous dire que... Mulțumesc, domnule președinte. Eu unul nu sunt de acord cu un sistem european al acțiunilor colective. Am ascultat cu atenție colegii. Ca de obicei, mulți uh, vorbesc despre dorința de a apăra interesele de mediu în fața marilor companii, de interesele consumatorilor, a IMM-urilor, a văduvelor și a orfanilor, însă realitatea este cu totul alta. Realitatea este că de acolo de unde vine o, sistemul din Statele Unite, acolo o, marile cabinete de avocatură sunt cele care profită de acest sistem uh, care caută astfel de cazuri și care câștigă pe spatele clienților. Eu unul nu vreau ca în Uniunea Europeană să avem un astfel de sistem. Și dacă autorizați un sistem de acțiuni colective, nu vom putea evita un astfel de lucru. Cum să facem pentru a spune că aceste acțiuni colective este într-adevăr în interesul consumatorilor sau al IMM-urilor? Pentru că ori avem posibilitatea de acțiune colectivă, ori nu. Și dacă o avem, atunci, în mod clar, vom avea și abuzuri. Eu unul cred că n-ar trebui să importăm aici în Uniunea Europeană toate aberațiile din sistemul juridic american. Să lăsăm principiul de subsidiaritate să controleze acest lucru. Dacă există state membre care doresc uh, să o facă, așa cum s-a spus, foarte bine să o facă. Nu cred că e nevoie să avem o reglementare europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Rivasi. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să felicit Comisia pentru lansarea acestei consultări, pentru că cred că este o chestiune foarte importantă și o adevărată problemă de natură politică. Pentru că dacă îi lăsăm pe cetățeni singuri, vorbim aici despre consumatori, dar și de IMM-uri, care sunt uh, confruntați cu marile multinaționale și care dispun de toate mijloacele necesare și nimeni nu poate să facă nimic împotriva acestor multinaționale. Eu am să vă dau un exemplu cu care ne-am confruntat. E vorba de marile companii farmaceutice care vând produse, medicamente care au efecte secundare. Cum vă imaginați dumneavoastră că un cetățean care utilizează aceste medicamente și are probleme, poate să uh, aducă în justiție o astfel de mare companie. E aproape imposibil. Și e adevărat, s-au auzit critici în legătură cu acțiunile colective din Statele Unite. Dar să ne amintim de un lucru. Apple a prezentat un iPad un iPad care nu avea baterie și nu putea fi înlocuită bateria atunci când se termina. A existat o acțiune colectivă și la doi ani după aceea Apple a prezentat un nou model cu baterie care putea fi schimbată. Deci până la urmă consumatorii au obligat o mare companie să meargă în interesul consumatorilor. Deci E adevărat, criticați foarte mult Statele Unite, însă până la urmă interesul acestor acțiuni colective care este? Pentru că criticăm aici marile cabinete de avocatură. Însă în Europa putem avea un sistem prin care să regrupăm consumatorii, cetățenii, micile întreprinderi, să găsim cabinete de avocatură care să intre în sistem fără să fie plătiți prea mult, uh, dar până la urmă în felul acesta putem face progrese în sistem. Asta s-a făcut în Statele Unite. Iar aici, în Europa, dacă nu avem o conștientizare a cetățenilor față de ce se întâmplă cu marile companii, atunci nu putem face nimic împotriva acestora. Pentru mine este absolut necesar și susțin raportorul în această idee, este nevoie de o directivă europeană care să, protejează, să protejeze consumatorii și micile companii. Este foarte important. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, îi dau cuvântul uh, reprezentantului Comisiei dacă dorește să intervină. Mai avem câteva minute și apoi dau din nou cuvântul raportoarei. Ok. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia salută implicarea continuă a Parlamentului în această dezbatere, o dezbatere care a început deja în urmă cu câțiva ani. Am ajuns acum la un alt nivel al discuțiilor, la cererea Parlamentului. Acum încercăm să găsim principii comune pentru aceste acțiuni colective, indiferent în ce domeniu juridic, un lucru pe care nu l-am făcut până acum. Încercăm să vedem care sunt aceste principii pentru a pune capăt comportamentului abuziv și în cazul încălcării legislației europene să se obțină despegubiri. Și tocmai această ultimă parte a consultării este cea care duce la o dezbatere foarte aprinsă pentru că oamenii se gândesc în mod automat la ce se întâmplă în Statele Unite. Pot să vă asigur însă că Comisia nu dorește deloc ca acest sistem să se reproducă în Europa, să avem o cultură a litigiilor precum în Statele Unite. Ce înseamnă asta? Că nu avem o altă alternativă? În statele membre din Uniunea Europeană vedem că există astfel de alternative și tocmai la ele ne uităm astăzi pentru a putea găsi acel echilibru delicat pentru ca, pe de o parte, să oferim posibilități victimelor acestor abuzuri de putere pe piață, să le oferim despăgubirile la care au dreptul și, pe de altă parte, să nu cădem în capcana sistemului american, unde există un sistem abuziv al litigiilor. Acest echilibru delicat trebuie să îl identificăm, de asemenea un sistem de garanții și aici ne-am putea inspira din sistemele naționale existente. Bineînțeles că așteptăm să vedem ce se va întâmpla în cadrul dezbaterii de la Parlament și din afară pentru a găsi un astfel de sistem de garanții. Domnule președinte, vreau să vă spun că la două săptămâni după încheierea acestei consultări publice, îmi cer scuze că nu pot să vă prezint rezultatele acesteia. Motivul este că am primit peste 300 de răspunsuri în jur de 4.000 de pagini care vin în principal din partea asociațiilor consumatorilor, a micilor companii, a cabinetelor de avocatură și în plus 80.000 de cetățeni europeni ne-au trimis scrisori. Deci sper ca pe viitor, în curând, să ne întoarcem în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta și rezultatele. Și dacă aveți alte întrebări pentru comisie, sunt mai mult decât mulțumit să vă răspund la ele. Mulțumesc. Îi dau acum din nou cuvântul doamnei Colasca Bobinska pentru uh, încheiere. Mulțumesc. După cum ați văzut uh, deja, acum există anumiți uh, membri ai comisiei noastre care spun că nu avem nevoie de un sistem european uh, pentru acțiunile colective și alții spun, ba da, avem nevoie de un astfel de sistem. Deci există divergențe de bază. Uh, Însă, înainte să intru în, intru în detaliile specifice, cred că ar trebui să avem rezultatele consultării publice. Deci, cred că ar trebui să uh, invităm pe reprezentanții Comisiei să ne prezinte un rezumat al dezbaterii pe care au avut-o, să ne prezinte rezultatele, pentru că uh, e un subiect foarte dificil și foarte politizat. Uh, deci dacă susțineți această abordare, uh, mă bucur. Pentru mine este foarte clar că e nevoie, avem nevoie de un astfel de sistem european, pentru că odată cu globalizarea economiei, cu uh, integrarea pieței uh, europene, uh, trebuie ca și consumatorii să poată să-și exercite drepturile împotriva uh, marilor companii în această piață comună globalizată. Deci eu nu văd acțiunile colective ca ceva care să pună obstacole în dezvoltarea pieței interne, ci ca o componentă firească a pieței interne. Și așa cred că ar trebui să privim acest sistem. Nu unul care e în conflict cu uh, în opoziție cu întreprinderile și un sistem care să oprească dezvoltarea pieței interne. Nu, din potriva, acesta este un uh, Uh, element, uh, un, un complement, un uh, sistem de coabitare cu companiile pe piața internă. Dar probleme, într-adevăr, um, sunt foarte clare. Sistemele juridice sunt diferite. De exemplu, există țări care nu au nicio instituție care să se ocupe de acțiunile colective. Și aceste țări, printre care și Polonia, de exemplu, vor trebui să creeze un sistem complet nou care să se ocupe de aceste probleme. Uh, și va fi nevoie de o anumită abordare privind reglementarea juridică, pentru că curțile administrative vor trebui să ia anumite uh, decizii, uh, ceea ce va fi foarte dificil, dar asta nu înseamnă că nu vrem să punem în aplicare acest sistem. Um, trecând la acțiune specifice, doamna Hall a menționat uh, un lucru despre care și eu voi vorbi, pentru că cred că se va, uh, îl vom reîntâlni în uh, dezbatele viitoare, și anume problemele de mediu. Luând de cazul despre care am uh, vorbit uh, deja de mai multe ori. Vreau să vă rog să explicați acum sau mai târziu cum, uh, uh care este părerea dumneavoastră cu privire la cum, cum vedeți uh, colaborarea dintre guverne? Guvernele se vor uh, unii pentru a da în judecată o companie care a cauzat un, uh, un accident, uh, o catastrofă într-o anumită zonă. E un um, mod de gândire complet diferit și mă tem că dacă începem dezbaterea pe acest punct, nu vom ajunge la uh, un acord pe elemente de bază la, unde trebuie să ajungem la un acord. Deci pot să văd această problemă. Întrebarea este uh, cum ar fi dacă ar avea loc o, un accident ca cel de la Fukushima, undeva la uh, graniță, care să afecteze mai multe țări? Suntem acum, de fapt, în uh, mijlocul acestei dezbateri. Cine pe cine va judeca pentru a acoperi uh, costurile, daunele? Și dacă începem acest tip de dezbatere, mă tem că nu vom ajunge la un uh, acord asupra anumitor aspecte pe care trebuie să le discutăm și asupra cărora trebuie să ajungem la un uh, consens. Acest uh, subiect este, se referă la o situație complet nouă. Mulțumesc uh, foarte mult și uh, abia aștept să aud uh, care au fost rezultatele consultării publice. Mulțumesc! Ganz herzlichen Dank, Frau Kollegin. Mulțumesc, doamnă Colească Bobinska. Încheiem așadar acest punct de pe ordinea de zi. Mai avem uh, puțin uh, timp uh, pentru această discuție. În orice caz, începutul a fost foarte bun. Acum, punctul următor, punctul 8, este vizita doamnei Hedegaard, pe care o salut și urez bun venit. Ne bucurăm că sunteți din nou în comisia noastră că putem să auzim uh, cum evoluează proiectele dumneavoastră și că avem posibilitatea să vă adresăm întrebări sau să vă dăm uh, niște sugestii, să discutăm împreună cu dumneavoastră. Ne-am prevăzut timp pentru această discuție ca să avem uh, o bază foarte bună pentru această discuție. Vreau să vă dau cuvântul pentru a face introducerea. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să mă întâlnesc cu comisia dumneavoastră din nou, cu comisia ITRE în cadrul uh, dialogului structurat. În primele cinci luni ale acestui an, Comisia a continuat să pună bazele uh, unui program uh, foarte ambițios, cel mai ambițios din lume, pentru a combate schimbările climatice și se planifică schimbări foarte importante pentru sfârșitul de an și pentru anul următor. După cum știți, schimbările climatice vizează foarte mult energia, securitatea energetică și felul în care politicile climatice să fie eficiente, astfel încât să stimulăm inovarea, creșterea de, uh, crearea de locuri de muncă și creșterea economică. În ce privește foaia de parcurs 2020, această dezbatere de a depăși pragul de 20% în martie Comisia a adoptat uh, foaia de parcurs 2020 spre o economie competitivă cu emisii reduse de carbon. Uh, s-au pregătit uh, co- concluziile Consiliului, care vor fi adoptate în 21 iunie și aștept cu nerăbdare rezoluția Parlamentului pe marginea acestei inițiative legislative cheie. Această foaie de parcurs 2050 e foarte, un element foarte important pentru inițiativa prioritară UE 2020. De asemenea, se sprijină uh, uh obiectivele prioritare UE 2020. Mergem mai departe de termenul de 2020 pentru ca uh, Uniunea Europeană să își reducă emisiile uh, cu 80 până la 95% până la mijlocul acestui secol și în contextul um, unei reduceri necesare de către țările în curs de dezvoltare. Aș dori să salut eforturile depuse de către Comisia dumneavoastră în avizul recent adoptat stat pentru a um, ține cont de recomandările care figurează în comunicarea de anul trecut în ce privește analiza opțiunilor pentru a merge o, mai departe de o reducere cu 20% uh, și o reducere a scurgerilor uh, relocării emisiilor de carbon. Uh, printre măsurile propuse de Comisia se prevede uh, folosirea unor resurse suplimentare pentru planul SET, dar și mecanisme de uh, finanțare suplimentare, revolving schemes. Acestea reflectă această foaie de parcurs 2020 pentru perspectiva 2050 și e nevoie că trebuie să mobilizăm resursele de investiții astăzi pentru ca Europa să fie pe termen lung mai competitivă și să aibă emisii mai reduse de carbon. Deci aștept cu nerăbdare adoptarea rezoluției uh, Parlamentului European la sesiunea plenară pentru a ține cont de această chestiune foarte importantă pentru politica noastră climatică. În ce privește această foaie de parcurs 2050, aș dori să uh, subliniez două aspecte importante primul dintre ele că introducem un fel de schimbare de mentalitate, de paradigmă. Până acum, uh, ce am făcut în Europa în mare măsură e că am încercat să ne asigurăm că luăm aceste angajamente prin atenuarea uh, emisiilor de carbon. Am cumpărat uh, proiecte, mai ales în China, Coreea, Indonezia și Brazilia. Deci am Um, uh, am uh, băgat bani în concurenții noștri și inovarea lor. Ori, uh, la strategia noastră pe termen lung, spunem că dacă ne dorim ca această tranziție să devină reală, ar fi mai bine să investim în Europa, eventual și în inovarea noastră și nu în inovarea concurenților noștri. Și de asemenea se spune foarte clar că pe termen lung nu vom putea să compensăm ieftin pentru că aceste economii o vor face singure. Deci nu Uh, ne vor lăsa nouă locul, nouă uh, popoarelor europene și companiilor europene. Iată ce doream să spun. Și apoi, în ce privește eficiența energetică, știți că acordăm o mare importanță în această foaie de parcurs uh, eficiență energetică. Uh, Uh, și încercăm să arătăm cum Europa își ia în serios acest obiectiv 20%, astfel încât să putem să um, uh, depășim acest prag de 20%. Și de aceea spunem că pentru a aborda eficiența energetică, mai ales în sectorul clădirilor, unde putem genera locuri de muncă în sectorul construcțiilor, care încă uh, are o rată de șomaj uh, foarte ridicată. Astfel, ar fi în interesul nostru să ar crea locuri de muncă, locuri de muncă care nu pot fi delocalizate. Dacă, de exemplu, am uh, reabilitat termic clădirile. În ce privește pachetul climă și energie și implementarea lui, uh, Uh, sistemul ETS european este o inițiativă prioritară a politicii noastre climatice. Uh, va începe uh, în 2013 ultima fază și toate măsurile tranzitorii au fost luate și măsurile de implementare sunt adoptate, însă sigur că trebuie să depunem eforturi pentru a ne asigura că aceste măsuri sunt puse în aplicare la timp. Măsurile de implementare tehnice sunt prevăzute spre adoptare până la sfârșitul anului 2000 unsprezece în urma incidentelor uh, recente ați observat, uh, aș dori să vă spun că au fost depuse eforturi în uh, fiecare stat membru care au fost și-au dat acordul să adopte norme de securitate fără de care nu ar putea să-și redeschidă registrele și prin aceste măsuri de securitate cu părțile implicate vom încerca să abordăm perspectiva pe termen mediu, inițiativele pe termen mediu. Și după cum știți, de anul următor avem avem o abordare mai uniformă a platformei de licitație. Câteva cuvinte în ce privește uh, ultimile luni ale acestui an și perspectivele. Foarte important este cadrul financiar multianual, bineînțeles, uh, Acum Comisia tratează acest subiect, vom uh, face o propunere, după cum știți, până uh, în 1 iulie și deci în acest context mainstreaming-ul de acțiuni climatice este foarte important. Vizează uh, fondurile de coeziune, fondul, fondurile agricole, cercetarea și dezvoltarea și politicile noastre externe. Considerăm că mainstreamingul acțiunilor climatice trebuie să fie foarte ferm, foarte consecvent și pentru a atinge eforturile de uh, compensare și de adaptare e nevoie să facem investiții majore. Bineînțeles, uh, va fi și valoarea adăugată pentru bugetul european dacă am cheltui bugetul mai țintit și dacă ne-am uh, respectat prioritățile politice. Am vorbit de eficiența energetică, este foarte clar că prin fondul de coeziune am putea să stimulăm eficiența energetică și inițiativele în acest domeniu din statele membre, în același timp creând sau generând creștere economică, am crește concurența și am uh, reduce costurile de import al uh, hidrocarburilor. În ce privește uh, implementarea continuă a ETS, am vorbit despre securitate, vorbim de supravegherea pieței de carbon. Obiectivul este să finalizăm cât mai mult sau să evităm riscurile de fraudă și comportamentele abuzive uh, de pe piața carbonului și uh, sunt uh, analizate opțiuni clasificarea indemnizațiilor ca instrument financiar în revizuirea directivei privind piețele financiare și a directivei privind abuzurile de piață. Nu inventăm nimic nou, încercăm să vedem cum am putea să ne bazăm pe structurile deja existente pentru a continua. Câteva cuvinte în ce privește sectorul aviatic. Uh, și în acest domeniu implementarea legislației pentru a include transportul aviatic în noul sistem ETS e în curs. Majoritatea elementelor sunt uh, în curs de finalizare și următorul jalon va fi publicarea unei liste la sfârșitul anului a unor jaloane armonizate pentru a aloca uh, indemnizații operatorilor uh, aerieni. Încercăm să stabilim acest lucru împreună cu, uh, pe baza experienței de câțiva ani uh, dobândite cu uh, Consiliul și cu Parlamentul, dorim ca certificatele de emisie să fie incluse în acest sistem. Nu e vorba doar de operatorii europeni, ci și concurenții noștri când aterizează sau când pleacă de pe teritoriul Uniunii Europene, trebuie să facă parte din acest sistem și veți vedea de ce acest aspect este foarte important din perspectiva europeană. Câteva cuvinte, domnule președinte. În ce privește negocierile internaționale, aș putea să vă spun foarte multe, dar foarte pe scurt. Negocierile de la Durban uh, se anunță dificile. Uh, știți că la uh, Congresul American s-au înregistrat foarte puține progrese, dar Europa sigur că face insistențe pentru a obține cât mai multe progrese la Durban S-au uh, obținut multe la Cancun, foarte importante, dar uh, nu poți să pierzi uh, dinamica dintr-un proces politic doar prin punerea în aplicare, trebuie să supralicitezi tot timpul, însă în acest context este foarte important să subliniem că împreună cu eforturile pentru ca negocierile internaționale să progreseze la nivel internațional, cooperăm și bilateral cu parteneri cheie, precum China, în legătură cu stabilirea unei cooperări, cooperări uh, bilaterale a mecanismelor de piață pentru a reglementa situația din China. Probabil că știți că în următorul plan cincinal uh, China a introdus proiecte pilot uh, în ce privește comerțul cu carbon pe, la, la scară foarte largă și cooperăm cu China pe aceste proiecte, dar și în domeniul cooperării sectoriale. Și când Comisia Europeană cu omologii chinezi se întâlnesc. Uh, tot timpul încercăm să avem și o reprezentare a, uh, um, a ramurilor industriale care folosesc uh, um, energie pentru a obține progrese similare în China. Mă opresc aici, domnule președinte. Bineînțeles că Uh, pentru, uh, uh, deocamdată pregătim programul de lucru al Comisiei pentru anul următor. Sperăm ca el să fie adoptat în 26 octombrie de către Colegiul Comisarilor. Bineînțeles că ne axăm pe schimbările climatice și punerea în aplicare a pachetului energie și monitorizarea acestei foi de parcurs 2050 și obiectivul de depășire a pragului de 20%. În ce privește transportul naval, naval și maritim, poate că vă amintiți că în urmă cu câțiva ani Parlamentul și Consiliul a solicitat, au solicitat Comisiei să ia măsuri în domeniul transportului maritim dacă până la sfârșitul acestui an nu se înregistrează progrese în acest domeniu la Organizația Maritimă Internațională, la uh, ONU. Deci trebuie să facem ceva în Europa și domnul comisar Kallas împreună cu mine am lansat acest forum cu părțile interesate. Ne întâlnim de trei ori în acest an și echipele noastre cooperează cu toate aceste părți interesate pentru a afla dacă nu se înregistrează progrese la nivel internațional, care ar fi calea cea mai bună de urmat. Nu s-a adoptat niciun fel de concluzie deocamdată și deci am lansat această consultare cu factorii implicați. Mă, apresc, mă opresc aici, domnule președinte, și aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult pentru aceste informații, care sunt o bază bună pentru discuția noastră. Prima persoană este doamna Del Castillo. Gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Cred că, într-adevăr, eficiența energetică trebuie să îndeplinească o condiție transversală. E vorba de domenii care țin de comisia noastră și de alte comisii. Pentru că e vorba aici de reducerea emisiilor, de economii de energie, de a da un nou avânt industriei și cercetării. Este, într-adevăr, vorba de un domeniu care poate avea consecințe pozitive în toate domeniile care țin de competența comisiei noastre. Așa că, ținând cont de acest comentariu, aș dori să menționez aici un alt element orizontal și anume consumul inteligent. Pentru că acesta este esențial pentru a face economii de energie, pentru a dezvolta industria, pentru a reduce emisiile și așa mai departe. Din punctul de vedere al consumului inteligent, care se bazează pe rețelele inteligente și pe uh, contabilizarea consumului pentru ca uh, clientul să ia decizii, e foarte important să avem proiecte pilot la scară largă. Aceasta este singura modalitate de a vedea după aceea ce poate face industria pentru a dezvolta și mai mult aceste instrumente inteligente. În Statele Unite de foarte mult timp se desfășoară astfel de proiecte pe scară largă și în mod normal sectoarele care sunt afectate în Europa s-au plâns că din partea instituțiilor europene au primit foarte puțin ajutor și contribuția economică pentru a putea elabora astfel de proiecte pilot, dacă comparăm cu ce se întâmplă, de exemplu, în Statele Unite, este destul de redusă. Și o astfel de contribuție este absolut necesară. Iată de ce consider că propunerea Comisiei ar trebui să țină cont de toate domeniile de care avem uh, noi de a face aici la comisia noastră. Mulțumesc, doamna Ulfskog. Eh, mulțumesc. Doamna comisar, vă mulțumesc pentru introducere, pentru informațiile eh, furnizate. Și eu, ca și colega mea, vreau să subliniez că eficiența energetică este foarte, foarte importantă, mai ales pentru comisia noastră. Sigur că este foarte ușor, este foarte bine dacă reușim atunci când vrem o schimbare de paradigmă să și schimbăm, să, invest, să investim în schimbările climatice. Asta trebuie să facem. În schimbarea schimbarea către o nouă politică climatică, care însă are nevoie de bani. Pentru că e nevoie de o astfel de politică pentru ca să putem să și ajungem la obiectivele pe care ne le-am propus. Acum, în acest moment, suntem după Fukushima și înainte de Durban. Și putem să spunem că suntem într-o situație problematică, dar putem să o primim și ca o situație care ne oferă oportunități. Eu am fost una dintre persoanele care am participat la delegația comisiei noastre în China și tu, ca și comisar, știi foarte bine și noi, cei care am fost în China, am văzut foarte bine uh, faptul că China la Copenhaga a fost, uh, a fost uh, cel rău, omul rău la Cancun, chinezii au fost foarte prudenți, au avut o poziție, o atitudine rezervată, uh, au colaborat cu Statele Unite și n-au făcut mai mult decât ceea ce au vrut americanii. Însă, acum, înainte de, de, de Durban, am senzația că avem uh, noi posibilități pentru a impulsiona pe chinezi să devină mai activi și uh, Um, cei care am fost în delegație uh, săptămâna trecută în China, am avut această impresie. Deci, întrebarea mea este ce putem să facem noi împreună cu China și cu alte țări pentru ca summitul de la Durban să nu se încheie cu un mare nimic, practic. Protocolul de la Kyoto va expira și rămânem noi, Europa singură cu marile noastre ambiții. Asta este o posibilitate. Sau, o altă posibilitate, uh, începem colaborarea cu anumite state ca să reușim să progresăm cumva. Cred că asta ar trebui să facem, pentru că mă tem că altfel acest summit de la, de la Durban va fi un mare eșec. Mulțumesc, doamna Hall. Thank you. Um, thank you, Commissioner, for um, your detailed presentation. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezentarea dumneavoastră detaliată. Ați vorbit foarte mult de rolul eficienței energetice și spuneați că aceasta ar putea uh, să facă ca Europa să fie foarte serioasă în legătură cu această idee și mă întreb dacă într-adevăr este așa. Se pare că avem indicii de la DG Energy care ar încerca să aibă o actitudine legislativă foarte puternică pentru a avea o obligație legislativă în acest sens după ce vor face o evaluare pentru a vedea statele membre dacă sunt dispuse să facă acest lucru în 2030 sau în ce alt an. Cum ne putem asigura că, într-adevăr, Uniunea Europeană este serioasă în acest domeniu și acest lucru se va întâmpla cât de repede cu putință? În al doilea rând, credibilitatea angajamentelor europene cred că este pusă sub semnul întrebării. Am așteptat deja foarte mult timp pentru a avea niște acțiuni clare din partea Comisiei. Acestea sunt uh, aspecte pe care le-am discutat uh, de foarte mult, de exemplu valorile limite pentru nisipurile bituminoase și uh, schimbările necesare pentru a implementa directiva energiei regenerabile. regenerabilă. Nu știu dacă puteți să ne spuneți ce s-a întâmplat în ultima vreme în legătură cu aceste aspecte. Mulțumesc. Lamberts. Thank you, Chair. Domnul Lamberts, Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, mulțumesc pentru că sunteți aici. Vreau să fac o legătură între chestiunile climatice și un subiect uh, pe care, de care am ocupat de la începutul legislaturii noastre, și anume resursele. Săptămâna trecută, UNEP și-a publicat primul raport cu privire la utilizarea resurselor, care spune, de fapt, că dacă nu reușim să obținem o decuplare între creștere și utilizarea resurselor, nu vom reuși să atingem obiectivele climatice, nici, uh, și cele mai, uh, nici cele mai puțin ambițioase pe care ne putem imagina, ca să nu mai vorbim de trecerea peste 20% reducere. Întrebarea mea este, sunteți, uh, ați fi mulțumită dacă nu avem un obiectiv în ceea ce privește utilizarea resurselor, un obiectiv în ceea ce privește uh, eficiența energetică, Uh, obiectivul uh, pentru resurse este mai îndepărtat dacă vom ajunge vreodată la el. În orice caz, am citit acest raport um, care are același nivel științific ca și cel uh, de la IPCC. Mă îngrijorat și văd că ambele uh, instituții au aceleași concluzii. Deci mă întreb dacă noi, Uniunea Europeană, nu ar trebui să facem uh, niște măsurători bazate pe consum și nu pe producție. Pentru că, de fapt, emisiile de uh, dioxid de carbon și utilizarea resurselor uh, nu, nu avem o imagine foarte clară asupra lor. Pentru că știm că ceea ce se emite în China este consumat în uh, Europa. Aș dori să știu care e poziția dumneavoastră. Mulțumesc. Domnul Ghirec. <clears throat> Szanowna pani komisarz, bardzo się cieszę, że... Stimată doamnă comisar, mă bucur că ați venit uh, în comisia noastră, că sunteți alături de noi. Am uh, următoarea întrebare pentru, de fapt mai multe întrebări pentru dumneavoastră. Și vreau să întreb cu uh, măsurile despre care ați vorbit. În primul rând, există o ipoteză privind uh, sursa antropogenă a emisiilor de dioxid de carbon, dar nu există o bază științifică uh, despre acest lucru, uh, pentru acest lucru. E vorba doar de o discuție politică și de tot lobby-ul care se face. Puteți să um, dovediți științific faptul că omul e responsabil pentru dioxidul de dioxid de carbon. N-ar trebui să vă gândiți că doar că IPCC-ul nu uh, minte, pentru că domnul Dimas, când am vorbit cu dânsul, mi-a spus că el crede în IPCC, chiar dacă această instituție uh, își bazează concluziile pe date care nu sunt verificate. În al doilea rând, avizul Institutului Geologic din Polonia pe marginea încălzirii globale care se găsește și în limba engleză, pentru cine dorește să-l citească. E bine, e vorba aici despre specialiști care nu doar uh, vin cu ipoteză, ci le și verifică. Și e o altă părere științifică decât uh, comisia. În al treilea rând, limitarea emisiilor de dioxid de carbon ar trebui să fie însoțită și de niște cercetări corespunzătoare, pentru că există multe motive pentru a respinge această ipoteză antropogenă a eh, dioxidului de carbon. Domnul Goebbels, am eh, o serie întreagă de cereri de cuvânt și acum trebuie să vedem ori încercați să vă limitați timpul de vorbire eh, și vom, o vom ruga pe doamna Hedegaard să răspundă la mai multe întrebări deodată. Domnul Goebbels. Mulțumesc, uh, domnule președinte, doamnă comisar, cu totul respect pe care îl datorez comisiei, câteodată am impresia că se comportă ca un cor de la operă. Se tot uh, cântă acolo, haideți să mergem înainte, dar se bate pasul pe loc. Comisia uh, tot publică cărți verzi, albe, rapoarte, foi de parcurs pentru 2050. Mie mi se pare că Uh, se face prea mult. Aș dori să știu care va fi politica concretă până în 2020 pentru a atinge obiectivele pe care ni le-am fixat deja. Trebuie să recunoaștem că Uniunea Europeană a înregistrat progrese și mai ales cere și celorlalte națiuni să facă ca și ea. La Copenhaga știați foarte bine că propunerile făcute de către Europa nu au întrunit uh, interesul decât uh, câtorva persoane și așa numitul acord de la Copenhaga s-a făcut uh, fără Barroso, Sarkozy, Merkel și alții. La fel și la Cancun și ne sugerați că conferința de la Durban nu anunță nimic pozitiv trebuie să recunoaștem că chinezii nu vor accepta niciodată un, uh, schimbe, un schimb de comerț cu emisii, nu vor accepta niciodată logica protocolului de la Kyoto. Și dacă chinezii nu o vor face, nici americanii, nici indienii, nici brazilienii, nici uh, alții nu o vor face. Deci, cum vreți ca Europa să continue să reprezinte un model să dea un exemplu, în condițiile în care emisiile noastre de dioxid de carbon în 5 ani au trecut de la 14% la 10, de la 4% la 10%, 14% la 10% din emisiile mondiale. Mă întreb dacă vrem să evităm uh, uh, uh, delocalizările de carbon, dacă putem să dăm un exemplu. Eu nu prea văd nicio soluție concretă. Ar trebui poate să facem ce ați spus, să investim în noile tehnologii, în sursele regenerabile de energie și mai ales să investim în cercetare. Ori tocmai asta nu facem. Întotdeauna suntem codași, suntem după chinezi, americani și alții care investesc în aceste domenii. Deci, doamnă comisar, haideți să nu mai facem aceste discursuri sfărăitoare, foi de parcurs 2050, am mai spus și domnului comisar uh, Oettinger în 2050, vă doresc să trăiți cât mai mult, bineînțeles, dar mai puțin vom mai fi pe aici pentru a verifica care vor fi propunerile comisiei. Oricare ar fi ele. Frau Cavalio. Doamna Cavalio. Thank you, Chair. Uh, thank you. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezență, mulțumim și pentru explicațiile detaliate. Eu am două întrebări. Ieri, directorul general bugete ne-a informat că aproximativ 400 de milioane de euro uh, au rămas necheltuiți uh, în planul de recuperare pentru că există probleme de implementare și unul dintre proiecte nu a continuat. E vorba de stocarea și captarea carbonului. Mă întreb dacă Comisia are vreun plan pentru a recupera acești bani și să îi investească în eficiența energetică, de exemplu în clădiri sau în uh, comunități durabile. Iată prima întrebare. O a doua întrebare legată de negocierile internaționale în domeniul climei. Ați putea să ne spuneți câte ceva despre noile elemente pe care le prevedeți pentru Durban, mai ales actorul sectorial UE-China. E vorba de uh, un nou mecanism pentru uh, nou uh, format pentru mecanismele de dezvoltare curală, curată sau doriți să includeți aceste acorduri sectoriale și să includeți și obiective Uh, bilaterale pentru a include și relocările de carbon în aceste negocieri. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna comisar o să răspundă la o parte din întrebări uh, grupate și apoi, uh, după aceea, vor primi ceilalți colegi. Doamna Hedegaard, pentru a răspunde doamnei Castilio, în legătură cu aceste rețele inteligente și contoare inteligente. Avem reglementări acolo, ne-ați întrebat ce facem. Avem o reglementare, 80% din locuințe ar trebui să aibă astfel de contoare până în 2050, 2020, îmi scuze. Dar încă o dată, e o problemă legată de buget. Prin buget putem să sprijinim Uh, extinderea acestor reele inteligente, a infrastructurii inteligente de energie și așa mai departe. Iată ce discutăm acum la comisie și sunt sigură că acest lucru se va reflecta și în propunerile de buget uh, până în 1 iulie și bineîneles că Parlamentul va avea un rol cheie în a se asigura că acest lucru se reflectă și în bugetul final. Pentru a răspunde doamnei Ulskov, în legătură cu rolul Chinei până la Durban, Uh, eu aș dori să pot să fiu la fel de optimistă ca și uh, dumneavoastră, sper că aveți dreptate cu toții ne punem mari speranțe în faptul că una dintre cele mai importante țări, o economie în curs de dezvoltare, va uh, deține uh, președinția COP. E vorba de Africa de Sud. Și astfel vom avea posibilitatea de a uh, reuni aceste țări în curs de dezvoltare pentru ca ele să facă ce n-au făcut până acum. Bineînțeles, avem un dialog foarte important cu ele pe această temă. M-ați întrebat ce putem face la Durban și doamna Cavalio m-a întrebat, astfel încât uh, Uh, Durban să nu se uh, încheie cu un eșec. Cum, ce putem face pentru a împiedica acest lucru? Bineînțeles, avem un dialog în prezent, de exemplu, la Comisia Europeană, după uh, Paști, Uh, am uh, lansat un uh, for major cu partenerii americani și încercăm să, să, să încurajăm Africa de Sud, gazda viitoare, pentru a crea, a organiza ședințe nu numai între mediatori, ci și să invite miniștri. Ce am putea face pe plan concret la Durban? Cunoaștem toate problemele legate de următoarea formă juridică, al doilea angajament angajament i așa mai departe, noi încercăm să obținem progrese pe toate aceste planuri, dar pentru a evita scenariul negativ la care vă referați, ne punem întrebarea de ce nu am putea să venim cu alte rezultate, de exemplu. Cum putem să includem transportul uh, maritim și sectorul aviatic? cum putem avea uh, cooperare sectorială, cum putem să includem și mecanismul de dezvoltare curată și așa mai departe. Deci încercăm să promovăm acest lucru la runda de negocieri din iunie de la Bonn și avem o ședință ministerială la care vor participa uh, Africa de Sud și Germania la începutul lunii iulie și iată care sunt subiectele pe care vom, le vom discuta. Deci încercăm să obținem alte rezultate. Nu va fi ușor și uh, semnalele din partea Chinei la care vă referați, mi-aș dori ca ele să uh, se concretizeze. Doamna Hall m-a întrebat dacă Europa într-adevăr are intenții serioase în ceea ce privește eficiența energetică și eu sunt de absolut de acord. Într-adevăr, există o lipsă de coerență aici. Majoritatea oamenilor de afaceri cu care mă întâlnesc, majoritatea miniștrilor cu care mă întâlnesc, toată lumea îmi spune, ok, e logic. E vorba aici de o logică economică. Însă, până la urmă, s-a făcut prea puțin în domeniul eficienței energetice. Iată de ce, în planul de eficiență energetică pe care l-a prezentat comisarul Oettinger din partea Comisiei, se vorbea despre proiecte și inițiative care trebuie să vină din partea statelor membru și fiecare stat membru trebuie să facă o renovare a clădirilor publice în proporție de 3%. Și acest lucru se face prin finanțare publică pentru că merită, e rentabil. Deci, probabil că vom avea nevoie și cred că bugetul ar putea fi utilizat în acest sens, să vedem cum putem da un nou impuls pentru mecanisme financiare inovatoare care să ne ajute. Analizăm această posibilitate. Eu am senzația că, de exemplu, în anumite noi state membre se începe acest proces și această agenda a eficienței energetice pentru că, într-adevăr, aceste state și-au dat seama că sunt bune pentru economia lor. Vineri va avea loc o consultare a părților implicate, vom avea noi discuții, iar Parlamentul a fost invitat să participe și tocmai am avut o consultare a specialiștilor. Probabil că știți că există chestiuni dificile, însă am făcut aceste consultări și sperăm că în curând să vă prezentăm uh, următorii pași pe care va lua Comisia. Cred că am răspuns deja într-o oarecare măsură în răspunsul uh, domnului uh, Lambert referitor la obiectivele de eficiență energetică și întrebarea era dacă avem și un obiectiv pentru resurse energetice. Comisia va prezenta anul acesta pentru prima oară o comunicare pentru eficiența resurselor. Avem nevoie de o abordare globală aici și acesta este unul dintre proiectele noastre prioritare. Dacă vorbiți despre măsuri care să se bazeze pe consum și ținând cont aici de alte țări care sunt implicate, aș vrea să fac aici referință la directiva uh, fiscalității asupra energiei, unde am implicat uh, statele membre și am făcut acest lucru în funcție de creșterea lor economică anuală. Dacă putem avea venituri fiscale în Europa care să financeze statul nostru de bunăstare prin, de exemplu, impozitarea forței de muncă, aceasta nu va face decât să dăuneze economiei noastre. Iar dacă am schimba acest lucru și am impozita mai degrabă energia, resursele și consumul, acest lucru ne-ar aduce beneficii. Deci deschidem acum această nouă dezbatere. Nu vreau să intru într-o discuție prea lungă cu domnul Gerec, pentru că cred că nici uh, traducerea poate nu m-a ajutat prea mult. Dumneavoastră vorbeați despre uh, factorul uman care intervine în aceste emisii. Oricum, cred că avem destule dovezi pentru a reacționa. Și aș spune și mai mult, chiar și cei care nu au încredere în această ipoteză ar trebui să fie de acord că avem nevoie de eficiență energetică, pentru că aceasta este o soluție economică solidă. E mai bine decât să aruncăm bani în Orientul Mijlociu sau în Rusia, mai bine să o facem în economia noastră proprie. Domnul Goebbels uh, spunea despre nevoia de a lucra la fața locului, despre nevoia de a avea acțiuni foarte rapide și pot să vă spun că într-adevăr am făcut progrese, emisiile au scăzut. Domnul Goebbels, nu sunt de acord cu dumneavoastră însă când spuneți că China nu va accepta niciodată un acord. Nu, nu este de adevărat. Pentru că China a introdus deja șase proiecte pilot de comercializare a carbonului. E vorba de Beijing, Chaiching, Qingqing, Guangdong, șase orașe mari, uh, orașe industrializate puternic, unde în 2013 va începe acest program de proiecte pilot de comercializare a emisiilor de carbon. Și un ministru chinez a spus, a declarat deja public, nu doar în presa chineză, ci și în afară, că nu e de ajuns să stabilim obiective așa cum s-a stabilit în planul cincinal. Dacă dorim să le atingem aceste obiective într-un mod eficient, va trebui să utilizăm acest mecanism de comercializare cu emisii. Cred că este interesant, este o atitudine nouă, însă trebuie să lucrăm la nivel bilateral să vedem ce fel de asistență au nevoie pentru a urma același drum. În ceea ce privește uh, fuga de carbon, înțeleg uh, această problemă, tocmai de aceea am avut acea metodă de evaluare și știu care sunt industriile cele mai afectate. Însă pot să spun că n-ar trebui să subestimăm această problemă. Sunt de acord cu dumneavoastră că în viitorul buget avem absolută nevoie de o prioritate deosebită care să fie acordată cercetării și dezvoltării. Inovarea este soluția pentru prosperitatea economică a Europei pe viitor. Și tocmai aici Parlamentul și Comisia pot lucra împreună pentru a spune că dacă vom reuși să facem acest lucru, atunci va trebui să facem alte priorități în noul buget față de ce am făcut până acum. Pentru că altfel nu vom avea resurse suficiente pentru ceea ce ar trebui să facem. Mă opresc aici, domnule președinte. A existat o întrebare în legătură cu cele 400 milioane planul de recuperare economică. Mm, nu știu foarte bine cum sunt refolosiți acești bani. Poate după aceea voi putea vorbi cu doamna Carvalho pe această temă. Mulțumesc. Goebbels, bitte um eine kurze Intervention. Domnul Goebbels, uh, uh, mă rog să îi permit să mai intervin o dată. În mod normal nu aș face-o, dar vă rog, foarte, foarte scurt. Oh. Mulțumesc, domnule președinte. Cunosc foarte bine China. Am petrecut timp de 5 ani, foarte mult timp la Shanghai, pentru că eram comisar pentru expoziția universală de acolo și obiectivul lor era ca în 2020 să aibă doar energie regenerabilă și vor reuși acest lucru, pentru că ei fac investiții, în timp ce noi aici ne ocupăm doar de vorbă goală. Despre asta vorbeam. Mulțumesc, doamna Nibler. Angelica. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă comisar, vă mulțumesc pentru că ați venit și ne dați ocazia să facem schimb de opinii. Dar vreau să fac o, o observație, o remarcă și o întrebare pentru dumneavoastră, de asemenea. Fukushima a dus la faptul că nu doar la nivel european discutăm despre teste de rezistență, despre standarde de siguranță pentru toate centralele atomice, ci în anumite țări, mai ales în țara din care vin eu, Germania, um, acest lucru a dus la uh, schimbarea politicii energetice la noi. Tocmai se pregătește uh, eliminarea treptată a energiei atomice până în uh, anii uh, 20, 2020, 2025 se discută acum. Uh, și sigur că trebuie să vedem cum înlocuim energia atomică în uh, Germania. Și în această discuție, sigur că se discută despre energiile regenerabile care trebuie să fie extinse, dar uh, și în domeniul uh, gazului, cărbunelui, uh, uh, energie hidrologică, e clar că trebuie să facem investiții masive pentru ca să reușim să uh, menținem intervalul acesta ambițios pentru a renunța la centralele nucleare. Um, și am ajuns așadar la subiectul dumneavoastră, protecția climatică. Um, despre care nu se mai vorbește așa de mult uh, în țara noastră ca și în anii trecuți, uh, în care era o prioritate pe agenda, însă um, obiectivele foarte ambițioase uh, trebuie rediscutate, cred eu. Și vreau să mai adaug ceva. Ieri, uh, colegii din Parlamentele Naționale au fost uh, aici uh, alături de noi. Domnul președinte a prezidat ședința și anumiți colegi au tras atenția că nu doar în Germania, ci în întreaga lume, mai ales în Europa, necesitatea, nevoia de gaz um, va rămâne în continuare până când reușim să ajungem la energiile regenerabile în măsura în care ni le dorim. Bun evenimentele din ultimul an, din ultimele luni, uh, nu, aș spune că trebuie să pună sub semnul întrebării obiectivele noastre de politică climatică. Nu, cred că pachetul de climă pe care l-am am adoptat în 2008, în care am fost și eu implicată, de voie de nevoie, eram președinte atunci a Comisiei uh, ITRE. Um, în orice caz, uh, nu cred că Uh, putem să mergem pur și simplu mai departe și să formulăm niște obiective și mai importante, fără să luăm în considerare competitivitatea, industrializarea uh, Europei. Um, nu, cred că, um, nu cred că putem să mergem pur și simplu așa înainte, fără să regândim uh, lucrurile. Și încă un lucru, văd că domnul președinte deja se uită la ceas, dar avem o foarte mare problemă cu stabilitatea euro. Există țări în Uniunea Europeană care au probleme bugetare foarte mari, tocmai pentru că nu și-au, uh, n-au investit deloc în industrie în ultimele decenii. Dacă ne gândim la Grecia, de exemplu, um, dacă vrem să-i dăm Greciei uh, șansa de a se stabiliza, atunci uh, sigur că e o mare dezbatere, poate că trebuie să avem un fel de plan Marshall și asta, asta trebuie să se bazeze în primul rând pe industrie, indiferent care tip de industrie, poate să fie industria ecologică, dar Uh, atunci când se extind activitățile industriale, se schimbă și uh, balanța climatică și dumneavoastră fiind responsabilă de uh, protecția climatică, acesta este obiectivul dumneavoastră în Europa, însă vă rog acest lucru să nu se facă uh, în dauna competitivității industriei noastre locale, pentru că dacă permitem acest lucru, se delocalizează locurile noastre de muncă către China sau către alte țări din uh, statele arabe, să vorbim doar despre industria chimică, dacă vă uitați la toate firmele care au plecat din uh, Europa și s-au dus în Qatar, uh, mă sperie această evoluție și sper că veți găsi echilibrul politic bun pentru Europa. Mulțumesc. O informare. Sigur, faptul că eu mă uit la ceas uh, nu înseamnă neapărat că trebuie să ne grăbim foarte tare. Avem încă 15 minute, doamna comisar are 5 minute să răspundă și mai avem 6 uh, luări de cuvânt. Deci o să vă rog totuși să vă restrângeți comentariile. Domnul Jato. Domnule președinte, nu prea mă pricep la calcule, la matematică, îmi cer scuze. O primă întrebare. Care va fi, după părerea dumneavoastră, impactul acestor rapoarte votate la Comisia ITRE și la Comisia de Mediu ieri în ce privește perioada de după 2020. Încă o dată transmitem un semnal foarte puternic din partea Parlamentului European pentru că Europa să face mai mult, mai bine și să nu acționeze singură. Pentru această idee uh, e să creăm o dinamică, dar să uh, fim în prima linie pe plan internațional. O a doua întrebare, unde ne situăm în ce privește angajamentele financiare ale țărilor OCDE și ale Europei, mai ales în ce privește mecanismele adoptate la Copenhaga și care au fost confirmate la Cancun? Și o ultimă întrebare, ieri am pus o întrebare Direcției Generale Comerț uh, în cadrul Comisiei INTA referitoare la negocierile comerciale cu Malaezia. Și am întrebat dacă în aceste negocieri comerciale pe care le avem cu Malaezia, pe lângă reamintirea uh, criteriilor noastre de durabilitate în ceea ce privește exploatarea uleiului de palmier, trebuia să ținem cont și de teritoriile achiziționate de Malaysia în Africa și care duc la defrișări și la uh, schimbări climatice, încălziri climatice. Am primit un răspuns uh, ambigu, ca să spun așa. Aveți uh, informații suplimentare? Coleg Udi. Domnul Odi. Mulțumesc, domnule președinte. Trei observații Uh, pe care doream să i le fac colegului Goebbels, dar văd că dorește să plece din sală. În ce privește prezența lui uh, Sarkozy și a doamnei Merkel, a spus că îi pare rău că uh, sunt absenți, câteodată nu e mulțumit când sunt prezenți, a trebuit să se hotărască în ce tabără e. O a doua observație cu privire la China. Există o diferență mare între China și Uniunea Europeană. Noi suntem o democrație, China nu e o democrație, e normal ca în democrație să avem dezbateri aprinse Chiar eu, doamnă comisar, aș dori să vă mulțumesc pentru prezență și să vă felicit pentru acțiunile pe care le adoptați, care nu sunt ușoare uh, în acest mandat, care se ocupă primul de acest domeniu. Și în ce privește Ianic uh, și ce spune el despre Malezia, aș dori să știu care este părerea dumneavoastră despre politica comercială a Uniunii Europene și mai ales includerea acestor clauze de mediu în tratatele comerciale. Noi, Parlamentul European, de la Tratatul de la Lisabona, am am dobândit competențe de ratificare a tratatelor comerciale, așa cum face și Congresul American. Mă întreb dacă cu domnul comisar de Gucht discutate acest lucru. Săptămâna trecută am fost în deplasare în Uruguay și am discutat foarte mult de negocierile cu privire la Mercosur OMC-ul nu se ocupă de toate aceste subiecte și Pascal Lamy întotdeauna ne-a spus că dacă dorim să avem o politică de tip OMC+, nu putem include clauze sociale pentru că OMC-ul interzice aceste clauze, dar putem uh, introduce clauze uh, de uh, securitate sanitare sau de mediu. Mă întreb dacă nu am putea să includem aceste clauze de mediu în tratatele noastre de comerț bilaterale. Colegul Florenz. Domnul Florence, mulțumesc, domnule comisar. Eu uh, uh, particip la conferințe climatice de 20 de ani și mă surprinde, ca și în această dezbatere, în mod repetat, cum oamenii cred că cifrele sunt atât de importante în astfel de conferințe. Eu cred că la Durman, doamnă comisar, uh, se va vorbi despre un lucru, și anume, dacă vom avea un uh, uh, protocol sau nu. Și cred că despre asta trebuie să fie vorba. Ieri uh, discuția de la Envy a fost uh, una onestă și lăudabilă, dar această concurență cu cifre nu ne ajută absolut deloc, nu progresăm. Trebuie să știm ce fac uh, chinezii de fapt, ce fac indienii de fapt. Și apoi putem să vedem. Dacă vrem un pachet Kyoto, care se va numi altfel, atunci uh, Um, anumite chestiuni trebuie luate, puse într-o altă listă și să găsim o modalitate de a ajunge la acest acord. Însă, pentru acest lucru am avea nevoie de un studiu pe care l-ați anunțat și ne-ați spus că vine din partea Consiliului, de fapt, acest lucru, și anume, trebuie să știm care este povara obiectivului de 20%, Uh, care ar fi uh, povara pentru 30%, eu susțin aceste două uh, obiective, care ar fi povara pentru marile întreprinderi, pentru că în Germania, de exemplu, acest lucru este un subiect important care se discută. Deci, dacă ați putea să mm, dați acest studiu în lucru și să ne dați informațiile și ce, se, ce s-a întâmplat în Japonia. Și încă o dorință. Haideți să scriem foarte clar ce fac ceilalți în uh, documentele noastre și uh, ce a spus domnul Ghirec, uh, eu sunt de acord cu doamna Nibler, dar trebuie să găsim un răspuns curat la aceste eforturi. De ce facem noi aceste eforturi în Europa? Mulțumesc, doamna Țicău. Uh, mulțumesc, domnule președinte. comisar, uh, suntem uh, cu toții convinși că trebuie să facem mai mult pentru eficiența energetică, în special în domeniul clădirilor. Ca raportor pe această directivă, am cerut ca în viitoarea perspectivă financiară statele membre să poată utiliza cel puțin cincisprezece din Fondul European de Dezvoltare regională pentru eficiența energetică a clădirilor. Deci nu obligaie dar să poată utiliza dacă doresc a dori uh, pentru că a ridicat colegul jadot problema privind uh, reducerea emisiilor i votul uh, din comisia envi cred că este esenial să avem tot timpul ca termen de comparaie nivelul emisiilor din anul o mie nouă sute nouăzeci i voi da un exemplu românia i a redus emisiile poluante faă de o mie nouă sute nouăzeci cu patruzeci și trei până în două mii cinci dar nu pentru că am uh, produce mai eficient uh, mai poluant dimpotrivă au fost restructurate întreprinderile au fost închise unele întreprinderi i au redus capacitatea i astfel am uh, redus emisiile poluante dar nu am devenit mai competitivi. de aceea vreau să susin ceea ce a spus uh, doamna niebler ținta noastră trebuie să fie să fim mai competitivi să producem mai mult să producem mai ecologic mai eficient deci nu să ne reducem capacitatea industrială pentru că în felul acesta pierdem locurile de muncă în ceea ce privete finanarea consider că nu putem să impunem inte foarte ambiioase privind reducerea emisiilor poluante fără a asigura i finanarea măsurilor necesare. din păcate nu avem în bugetul uniunii europene foarte multe fonduri pentru sprijinirea întreprinderilor pentru sprijinirea unor industrii ca ele să devină mai uh, eficiente. i ultimul lucru pe care vreau să l menionez doamnă comisar se referă la sistemul de schimb de emisii de certificate de certificate de emisie. au fost probleme tim bine că au fost fraude privind tva ul i tim bine că au fost atacuri cibernetice. ce măsuri luai pentru ca acest sistem să fie un model funcional i el să poată fi util? Mulțumesc. Thank you. My question might provocative, but... Mulțumesc, domnule Rodă. Mulțumesc. Doamna comisar, întrebarea uh, mea s-ar putea să fie uh, puțin provocatoare, dar, uh, doamnă comisar, cred că vă veți descurca. Credeți chiar sincer că um, direcția ONU este cea bună dacă vrem să ajungem la vreun succes în combaterea schimbărilor climatice? Pentru că mie mi se pare că uh, Cancun, Convenția de la Cancun uh, Uh, a fost una în care se încerca menținerea în viață a unui sistem absolut uh, mort decât uh, o ședință, o întâlnire la care să se vorbească despre obiective ambițioase. Poate că acest lucru nu e adevărul foarte exact, dar asta e imaginea din capul meu și s-ar putea să fie și realitatea. Deci, oare nu ar fi bine să regândim întregul cadru în care se poartă aceste negocieri? Mulțumesc! Doamna Kolarska-Bobinska. Mulțumesc, doamna comisar. Vorbim astăzi despre conferința de la Durban și președinția uh, polonă va uh, fi uh, uh, în desfășurare în momentul acestei conferințe. Uh, și mă întreb care este rolul pe care îl va juca președinția Uniunii Europene în acest context. Uh, eu uh, nu uh, eu sper că acest sistem mort, acest uh, sistem mort la care s-a referit uh, colegul, antevorbitorul meu, să nu fie și îngropat. Pentru că trebuie să uh, mergem în continuare pe linia uh, protecției climatice și obiectivelor noastre. Dar așa cum spunea doamna Nibler, trebuie în același timp să ne gândim și la industrie, trebuie să ne gândim și la siguranța energetică. Germania a ales să renunțe treptat la energia nucleară și atunci poate că vor uh, investi mai mult în uh, tehnologia pe gaz. Um, și ce părere aveți despre tipul de gaz care există în Polonia și pe care vrem să-l exportăm. Doamna comisar, acum aveți uh, sarcina ca în 5 minute să răspundeți la toate întrebările. Minunat, fantastic, mulțumesc. Doamna Nibler, în primul rând, pentru că ați spus multe întrebări și nu pot să intru în toate detaliile, dar uh, spuneți să nu uităm competitivitatea. Toată lumea e de acord cu acest lucru. De asemenea, cred că din acest motiv, exercițiul acesta de Um, de jalonare uh, se uh, acoperă de fapt, toate sectoarele cele mai expuse sectoarele industriale cele mai expuse, tocmai pentru a nu le pierde. De aceea ne focalizăm atât de mult asupra eficienței energetice, asupra economiilor de energie. Și acesta este una din uh, lecțiile din Japonia după criză. Văd că prim-ministrul Khan a menționat acest lucru ieri și astăzi probabil că și uh, G8-ul va spune acest lucru. Deci, una dintre lecțiile învățate este orientarea către energii regenerabile și către economii, economii, economii. Vom uh, vorbi despre țara cu cea mai mare eficiență energetică din lume, Japonia. Și uh, dacă suntem inteligenți, nu numai că nu vom pierde competitivitatea, dar vom câștiga în inovare, creativitate și poziția noastră pe piețe unde știm că cererea va crește foarte mult în anii următori. Sunt multe piețe care uh, nu vor crește foarte mult, dar piața energiei, piața unor produse eficiente din punct de vedere energetic și uh, ecologice va crește foarte tare. Conform OCDE, conform oricăror analizele organizațiilor internaționale, piața aceasta se va tripla până în 2020 și Uniunea Europeană trebuie să rămână pe poziția de lider pe care o avem aici. Din câte înțeleg, uh, din semnalele guvernului din Germania, tocmai asta vor și ei, și anume să creeze locuri de muncă, pentru a impulsiona dezvoltarea în Germania și în Europa, nu uh, invers, nu să facă rău competitivității. Domnul Jadom a întrebat despre rapoartele Parlamentului European. Sigur că acestea sunt uh, utile uh, și sunt utile mai ales uh, uh, în, uh, pentru statele membre, pentru ca statele membre mai sceptice să uh, vadă raționamentul dumneavoastră, argumentele dumneavoastră dar deocamdată e clar că și Comisia și Parlamentul au colaborat deja de ani pe aceste subiecte, încercând să facă progrese și cred că rapoartele Parlamentului European și din această comisie subliniază acest drum. Malezia Ulei de palmier Africa. E o, un subiect foarte controversat, foarte pe scurt. Din cauza acestui, uh, acestor activități de acaparare de terenuri în Africa, vă asigur că e un subiect care va reveni în anii următori. Uh, prețurile alimentelor au, au urcat atât de mult încât eu cred că acesta este un motiv foarte serios pentru care uh, această chestiune dificilă a uh, schimbării în utilizarea terenurilor este foarte, foarte importantă. Dacă lumea obține biocombustibil într-un mod greșit, atunci creăm uh, probleme foarte mari în lanțul alimentar. De aceea e foarte important să uh, respectăm criteriile de, sus- de durabilitate în Europa. De asemenea, clauzele de mediu în uh, acordurile comerciale, domnul Odi, în ceea ce privește Mercosur, decizia Comisiei este foarte clară după discuțiile din anul trecut că acesta, uh, acestea trebuie să fie incluse în negocierile cu Mercosur. Uh, domnul Florenț, când vom ajunge, dacă vom ajunge la un acord la Durban, da sau nu, ce fac uh, chinezii? Bun. Uh, în ceea ce privește partea de monitorizare, verificare a transparenței, uh, Uh, mulți ne dăm seama că China în ultimele 12 luni a uh, progresat mult mai mult decât ne-am fi așteptat. Au început de la Copenhaga și au arătat rezultate deja la Cancun. Și îmi dau seama, sigur, că e, e dificil să vezi dacă vom ajunge la acordul obligatoriu la Durban. Eu mă tem că nu, din, nu din cauza Europei, nu din cauza că nu ni-l dorim, ci din cauza că alții nu și-l doresc. Sigur că e tentant să spui, um, cum a spus domnul Ruă, de deci să nu renunțăm la acest proces dacă nu funcționează. Dar vreau să vă reamintesc un singur lucru. Acum trei ani, când am adoptat uh, pachetul Climă și Energie Europa, era singura regiune din lume, împreună cu Norvegia și cu Elveția, eram singurii care au fixat obiective. Astăzi, mai mult de 90 de țări din lume au subscris la acordul de la Copenhaga și și-au uh, fixat obiective uh, prin documentul ONU de după Cancun. Da, pro progresul acesta este foarte lent, nu e tot ce ne dorim. Dar eu aș spune că uh, procesul, continuarea noastră în procesul uh, de la uh, Cancun, respectiv Durban, uh, toate cele 23 de țări din Arabia Saudită s-au, s-au obligat prin obiective prin legislația lor internă, chiar dacă nu vor dori un acord obligatoriu la nivel global. În ceea ce privește sistemul de comercializare a emisiilor, l-au preluat în Corea, se introduce prin proiecte pilot în um, în China, uh, în California, au început abordările acestui subiect da, cred că, într-adevăr, progresele sunt mult prea lente, însă ceea ce facem uh, până la urmă este să împingem lumea înainte și în cele din urmă cine are cel mai mare interes? Afacere, întreprinderile europene, pentru că în lumea globalizată este în interesul lor să încercăm să avem un cadru internațional decât să avem 100 de sisteme diferite în care să trebuiască să-și desfășoare activitatea. Dar eu nu cred că ar trebui să, ne, să punem toate eforturile noastre în negocierile internaționale cu privind protecția climei. Cred că uh, trebuie să rămânem în acest proces. Însă, în paralel, avem cooperări bilaterale cu China, cu India, cu California, cu alte economii mari. Deci nu ne focalizăm doar asupra negocierilor internaționale. Și ultimul lucru. Domnul Florenț a întrebat ce face Japonia. Eu am înțeles că, uh, după cum spune premierul Khan, um, nu putem să spunem acum nu vor mai, uh, nu își vor mai uh, respecta angajamentele internaționale. Încer, înțeleg că încearcă să reconstruiască aceste zone într-un mod mult mai durabil, pentru că au văzut potențialul industrial pentru ceea ce fac. Și cred că una dintre marile schimbări pe care le-am văzut în Europa de la comunicarea din anul trecut din mai cu privire la trecerea la 30%, care ar fi costurile, beneficiile, dezavantajele, de atunci și până acum, în ultimele 12 luni, eu cred că am reușit să schimbăm întregul mod în care discutăm lucrurile în Europa. De, nu ne mai limităm doar la politici climatice, ci încercăm să găsim modalitatea inteligentă de a uh, uh, urmări aceste obiective într-un mod care să ne crească competitivitatea, ceea ce înseamnă, domnule președinte, că nu stăm pur și simplu cu mâinile în sân și așteptăm să vedem ce vor face ceilalți. Pentru că va dura ceva timp până când se vor obliga la nivel internațional, la conferința internațională, cu obiective internaționale obligatorii. Însă, să nu uităm că uh, cu toate că nu se mișcă atât de mult la nivel internațional uh, se mișcă la nivelul economiilor lor și acest lucru trebuie să nu-l pierdem din vedere dacă vrem să avem astfel de piețe. Și un ultim lucru. Acum două zile am fost să văd acest avion cu celule solare uh, care este uh, prezentat la aeroport um, arată, um, are dimensiunea unei aripi pe unui uh, Airbus Și nu este un avion solar pe care să, care să fie um, propulsat exclusiv prin energie solară. Acesta nu este cel mai interesant element. Cel mai interesant element este că aveau 80 de sponsori de la cele mai mari companii din Europa și e un exemplu al modului în care, dacă vrei să faci așa ceva, cum poți să inventezi tehnologii noi, tehnologii cheie care pot apoi să fie utilizate și în industria chimică, și în industria auto, și în foarte multe alte uh, industrie. Uh, de exemplu, materiale foarte, foarte ușoară. Uh, acest avion, de fapt, cântărește cât o mașină. E absolut uh, um, extraordinar. Și mesajul acestor uh, companii era între noi. Nu Uh, nu tărăgănați lucrurile. Avem ingeniozitatea, avem creativitatea, trebuie să uh, fiți și voi, politicienii, ambițioși pentru a ne da un cadru previzibil pe termen lung. Investați în, investiți în cercetare și dezvoltare. Nu am pierdut acest joc. Europa poate să rămână pe poziția de lider și cred că avionul numit Solar Impulse e un exemplu al modului în care putem să utilizăm chestiunile de climă și energie ca motor al inovării. Mulțumesc, domnule președinte! Vă mulțumim pentru această dezbatere, pentru informații, pentru angajament. Uh, încheiem această ședință și ne revedem peste câteva ore.